mes euh, Dragi colegi. Chers collègues, mesdames, messieurs. Dragi colegi, doamnelor și domnilor, vom începe lucrările cu puțină întârziere, pentru că revenim acum după vacanță. Et euh, nous... Mă bucur să vă revăd pe toți. Vom începe această perioadă bugetară foarte încărcată, care probabil nu va fi cu nimic mai ușoară din punct de vedere politic decât în anii precedenți, dar va fi o perioadă foarte importantă pentru că vom examina și vom vota ultimul buget anual din mandatul nostru. Ați văzut cu toții ordinea de zi. Dacă nu aveți observații în legătură cu aceasta, eu doresc să vă comunic faptul că la punctele 10 și 19 v-aș propune ca pe acestea să le amânăm pentru o dată ulterioară, având în vedere că au, apărut, au apărut informații noi, mai ales la punctul 10, raportul pentru aviz în ceea ce privește sediile instituțiile, instituțiilor, sediile Parlamentului, au apărut noi cifre în legătură cu costul de funcționare al diferitelor sedii ale Parlamentului, care au um, determinat raportorul să ceară o amânare. În ceea ce privește punctul 2, Um, anunțurile președintelui le veți regăsi în Cobul News. La punctul 3 vă invit să adoptăm procesele verbale ale reuniunilor din 26 iunie, 27 iunie, 1 iulie și 11 iulie ca de obicei, dacă nu sunt observații până la sfârșitul sedinței, considerăm aceste procese verbale ca fiind adoptate. Trecem imediat la punctele 4 și 5 în ceea ce privește cadrul financiar multianual și dau cuvântul colegului Ivailo Calfin, care apoi va trebui să ne părățească și dorește să ia imediat cuvântul. Ivailo. Present uh, very shortly the content of the two proposals uh, for the consent on the MFF and uh... Într-adevăr, uh, voi um, vorbi despre cadrul financiar multianual și rezoluție. Cel mai important va fi, car, uh, va fi calendarul, modul în care abordăm aceste aspecte. Foarte pe scurt, cele două documente nu pot să vă spun foarte multe despre ele. În ceea ce privește cadrul financiar multianual, am doar o frază. Parlamentul nu poate schimba nimic, nu poate să mai modifice textul și avem un singur punct uh, care vizează rezoluția, proiectul de rezoluție al Consiliului, deci trebuie să ne dăm aprobarea sau nu. Și vom vota în consecință. Al doilea aviz este o aviz, un aviz uh, pentru Comisia AFCO, care este comisia competentă pe fond pentru acordul interinstituțional și sper că colegii ne vor accepta propunerile fără a le modifica prea mult, pentru că noi avem experiență în uh, negocierile cu Consiliul uh, în ceea ce privește cadrul financiar multianual și noi spunem practic că acordul la care s-a ajuns este cel mai bun posibil. În același timp, nu suntem mulțumiți de întreaga procedură, de modul în care au mers negocierile. Ne-am întâlnit de mai multe ori cu președinția, dar aceste întâlniri nu au avut un impact foarte mare asupra modului în care se lua decizia în Consiliu. Și o chestiune foarte serioasă, foarte gravă, este faptul că Consiliul a început să legifereze în februarie și a închis, practic, puncte legate de temeiul juridic fără a aștepta intervenția Parlamentului. Așteptăm redeschiderea acestor aspecte, care este o condiție a noastră, dar uh, considerăm că după această primă experiență, după tratatul de la Lisabona pentru negocierea um, cadrului financiar pentru buget, trebuie să încheiem procedura înainte de revizuirea la, doi, la jumătatea perioadei 2016, când uh, uh, se va, va intra în vigoare o procedură îmbunătățită care va reafirma rolul Parlamentului ca colegiuitor. Iată care este ideea generală a propunerii noastre și Sperăm uh, să regăsim aceste propuneri uh, la, în textul final uh, de adoptat în plenară. Vă amintesc că am pus două condiții. Mai întâi plățile inițiale pe care le-am uh, dorit, le-am cerut și apoi redeschiderea dosarelor privind temeiul juridic. Vom vedea cum va evolua situația și s-ar putea să modificăm recomandările noastre în consecință dar iată ce am propune în general și încă o dată cel mai, important, cel mai interesant aspect este modul în care Parlamentul va aborda votul, când și cum ne putem asigura că condițiile noastre vor fi luate în considerare. Mulțumesc! Eh, Mulțumesc, Ivailo! Între timp, a intrat în sală colegul Alexander Alvaro și aș dori să-l felicit aș dori să-i spun că ne bucurăm foarte mult să-l vedem din nou printre noi, pentru că am fost foarte îngrijorați, apoi am primit voști mai bune, dar cea mai bună veste pentru noi este că ești din nou între, printre noi, în formă, Alexandro. Bine ai venit și ne bucurăm că putem să continuăm să colaborăm. Uh, felicitări pentru curajul de care ai dat dovadă și ne bucurăm foarte mult că ești din nou printre noi și poți să participi cu toate cunoștințele tale și cu entuziasmul tău la lucrările noastre. Continuăm cu cadrul financiar multianual. Uh, raportorii doresc să adauge ceva la ceea ce a spus deja Ivailo. Jean-Luc? Nu, nu neapărat. Presupun că ai vorbit despre grupul de contact de ieri? Nu, spune domnul președinte. Uh, Domnul Dean, la grupul de contact de ieri s-a confirmat că cele două condiții, că cele două condiții trebuie satisfăcute, de aceea votul a fost prevăzut pentru a doua sesiune din octombrie și chiar uh, am prevăzut posibilitatea de a vota și mai târziu dacă cele două condiții nu sunt respectate, pentru că în anumite comisii par să existe uh, dificultăți și Consiliul se pare că are dubii în legătură cu cele 3,9 miliarde, deci trebuie să vedem să, cum va evalua situația și dezbaterea privind cadrul financiar multianual uh, va continua, mai avem timp să, pentru a vedea ce vom face la Strasburg, dacă votăm sau nu. Cela, merci. Da, așa este. Mulțumesc, uh, Jean-Luc. An, doriți să spuneți ceva? Much nu am prea multe de adăugat. Întreaga procedură arată faptul că Consiliul European a făcut o greșeală mare să abordeze astfel faza legislativă, pentru că acum ne aflăm în situația în care nu putem finaliza cadrul financiar multianual din cauza faptului că dosarele legislative nu pot fi finalizate. Și Consiliul, uh, practic, uh, um, este uh, blocat pe poziții, situația este ridicolă și e foarte păcat că nu putem uh, încheia acest cadru înainte ca anul viitor să înceapă. Și cred că trebuie să dăm o lecție Consiliului. Noi le-am spus de la început că dacă acționează așa cum au făcut-o, vom avea probleme. Și asta s-a și întâmplat. Pentru că acordul interinstituțional și cadrul financiar multianual vor fi uh, afectate de negocierile din dosarele legislative, mai ales în uh, domeniile agriculturii, ocupării uh, și um, politicilor regionale. Mulțumesc, An. Alexander. Herzlichen Dank, Alain. Danke Ihnen und... Mulțumesc, Alain. Aș dori să-ți mulțumesc. Nu mă refer la buget în sine, dar doresc să-ți mulțumesc pentru cuvintele tale de, adresate mie. Vă mulțumesc ție și tuturor colegilor pentru reacția lor și aș dori să spun că este interesant după o absență atât de lungă să mă întorc. Mă întrebam dacă s-a schimbat ceva între timp și mă, uh, sunt cumva asigurat de faptul că observ că nu s-a schimbat nimic. Dar uh, am un biscuit lângă cafea, iată ce s-a schimbat. Și doresc uh, să vă spun că mă bucur că m-am întors după absența mea, uh, sunt sănătos acum, uh, gata de muncă, dar observ că discuțiile cu Consiliul avansează așa cum se întâmpla și în trecut. Nu s-a schimbat nimic. Doresc să mulțumesc staffului Comisiei, secretariatului, colegilor și staffului meu pentru tot sprijinul oferit în timpul absenței mele. Acesta arată că, în ciuda diferențelor dintre noi, prioritățile Parlamentului nu sunt doar teoretice, ci lucruri foarte practice. Vă mulțumesc tuturor și mă bucur pot să vă spun că mi s-a schimbat oarecum ehm, perspectiva asupra lucrurilor în timpul absenței mele și ehm, cumva abordez lucrurile în mod mai relaxat. Mulțumesc, Alexander, spune domnul președinte. La vești bune, doresc să anunț nașterea în familia lui José Luis Pacheco al unei fetițe cu nume italian, Giulia. Eu aș spune că este că chiar dacă uh, colegul nostru spune că este portugheză. Iată, încă ambianță de vacanță, dar să, ce, să revenim la programul nostru. Um, calendarul, deci, în ceea ce privește cadrul financiar multianual, uh, despre care ne-a vorbit și raportorul. După cum știți, așa cum au spus Ivailo și Jean-Luc, am adoptat în iulie o rezoluție în care Parlamentul, cu majoritate largă, și-a dat acordul pentru compromisul politic la care s-a ajuns în legătură cu cadrul financiar multianual și a anunțat că Parlamentul va vota în plenară, deci va ratifica, aș spune eu, din punct de vedere juridic acest acord în momentul în care textul va fi disponibil, acest lucru a fost deja realizat, textul este disponibil, dar și după ce se va fi asigurat că se respectă două condiții, și anume că vom dispune de toate creditele de plăți necesare pentru anul 2013 și mai ales uh, va fi disponibilă tranșa a doua din bugetul uh, rectificativ de 3,9 miliarde și, în al doilea rând, negocierile privind regulamentele legislative pentru politicile finanțate din uh, cadrul financiar multianual să să se ajungă la un acord politic sau cel puțin să existe condiții satisfăcătoare pentru a ridica rezervele Parlamentului. Și deocamdată, așa cum au spus raportorii, deocamdată, în acest moment, niciuna din cele două condiții nu au fost satisfăcute. Încă. Imediat vom discuta despre proiectul de buget pentru 2014. Ministrii pentru buget au luat poziție în legătură cu bugetul pentru 2014, o poziție contrară acordului la care s-a ajuns în legătură cu cadrul financiar multianual. Deci, iată, atmosfera um, în care se lucrează este surprinzătoare, inacceptabilă pentru Parlament. Atitudinea Consiliului este surprinzătoare și inacceptabilă. Și în ceea ce privește dosarele legislative, Negocierile au avansat în legătură cu majoritatea regulamentelor importante din punct de vedere bugetar, dar, așa cum era previzibil, delegațiile Parlamentului se confruntă cu delegații ale Consiliului care consideră că tot ce scrie în concluziile Consiliului European de pe 8 februarie sunt lucruri legate de cadrul financiar multianual și nu mai sunt negociabile. Dar, din punct de vedere juridic, Parlamentul poate modifica aceste lucruri în cadrul procedurii de codecizie. Și uh, există două, trei probleme politice foarte importante aici. Se pune în primul rând problema condiționalității macroeconomice. Sunt lucruri în curs de negociere, uh, vom vedea cum se vor uh, termina lucrurile, dar, ținând cont de aceste semne de întrebare care de aceste lucruri care încă rămân sub semnul întrebării, am decis ieri uh, să amânăm votul privind cadrul financiar multianual cu o lună. Inițial, înainte de vacanța de vară, am prevăzut un vot în septembrie. Nu vom vota în septembrie, adică săptămâna viitoare, nici la prima plenară din octombrie, ci la a doua plenară din octombrie. Deci, în același timp cu votul prevăzut pentru bugetul anual pentru 2014. Vom vota la a doua plenară din octombrie dacă se respectă condițiile. Dacă nu, vom amâna din nou. Cel puțin acesta este calendarul conform căruia acționăm în momentul de față. Deci, o veste bună. Ședința extraordinară a Comisiei pentru Bugete, pe care am prevăzut-o pentru săptămâna viitoare de la Strasbourg, pentru a vota în Comisia pentru Bugete cadrul financiar multianual nu va mai fi necesară. La Strasburg vom avea ședința coordonatorilor, dar nu va avea loc uh, ședința comisiei. Salvador a cerut cuvântul. Sí, <clears throat> sí, presidente, está claro. Mulțumesc, domnule președinte. E foarte clar că încă mai există probleme în legătură cu a doua tranșă a creditelor de plată necesare în acest buget rectificativ pentru sfârșitul anului. Și se pare că comisarul european și de resort, comisarul de uh, bugete, a spus că trebuie ca plățile să fie menținute. Și acesta este motivul pentru care, pentru celelalte puncte din regulament, care încă fac, fac obiectul negocierilor, și care ne-au fost uh, prezentate uh, ieri de către președinții comisiilor respective la ședința uh, grupului de lucru cu privire la perspectivele, perspectivele financiare, e clar că dosarul este încă în curs de negociere. Deci am o întrebare pentru Alain, pentru domnul președinte și pentru cei raportori pentru cadrul financiar multianual care se află în sală. Cum a reacționat uh, președinția lituaniană uh, cu ocazia acestei noi runde de negocieri. Aș dori să știu dacă președinția face ceva, dacă e activă, dacă înlesnește lucrurile, dacă își dorește cu adevărat să se ajungă la un compromis sau Consiliul trebuie să ia inițiativa singur în aceste negocieri cu Parlamentul. Mulțumesc, Salvador Gheoran. Mulțumesc, domnule președinte. În aceeași notă, eu sunt vicepreședinte din partea grupului meu uh, care se ocupă de buget, uh, coeziune, agricultură și așa mai departe. În urmă cu două zile ne-am întâlnit cu uh, coordonatorii și cu raportorii de resort, inclusiv cu domnul Capula Santos din partea agriculturii și Constanțe Crel pentru coeziune și ce ne spun ei ne îngrijorează am putea menționa Uh, condiționalitatea macroeconomică, dar am mai putea da și alte exemple. În ce privește agricultura, se negociază încă chestiuni principale, de exemplu plafonarea plăților directe, care este o chestiune foarte tehnică, foarte complexată. Flexibilitatea între pilonul 1 și pilonul 2 e un subiect pe care de zeci de ani îl tot discutăm, deci dacă ar trebui să punem accentul pe primul sau pe al doilea pilon, sau dacă ar trebui să avem flexibilitate și așa mai departe. Sunt chestiuni foarte importante. Uh, se pare că problema e, și poate că îi răspund în partea și lui Salvator, e că miniștrii uh, care se ocupă de negocieri de la Consiliu consideră că sau uh, au, sunt de părere că nu au un mandat de negociere. Cum putem ieși din impas? Eu cred că trebuie să trecem la faza următoare nu se poate ca raportorii, raportorul pentru agricultură și coeziune, să debloce situația uh, cu miniștrii respectiv, respectiv. Cred că trebuie să trecem la un nivel superior, uh, dumneavoastră și președintele Schulz, trebuie să, să, adrese, să vă adresați uh, Consiliului, pentru că dacă nu, miniștrii nu vor putea debloca această situație de impas în care ne aflăm. Uh, nu știu dacă s-a vorbit la grupul de contact, dar cred că ar trebui să se pună această problemă, pentru că dacă nu, riscăm să uh, pierdem timp prețios. Mulțumesc, An. S-a discutat la grupul de contact acest lucru și mesajul pe care l-am primit din partea președinților de comisii a fost că e nevoie de această presiune um, presiune legată de faptul că acordul trebuie să se obțină cu întârziere. Și eu aș spune că Parlamentul nu încearcă decât să fie util la aceste negocieri, că e vorba de negocieri cu privire la agricultură sau chestiuni regionale, echipa noastră de negociere a afirmat că nu se atinge de sumele de alocările naționale. Știm că e o chestiune complicată, e vorba de bani împărțiți între statele membre. Dar mai există aspecte pe care trebuie să le discutăm. Și uh, Consiliul nu are mandat, într-adevăr. Problema în uh, domeniul afacerilor regionale e că va fi o negociere foarte dificilă, pentru că uh, e foarte greu ca 27 de state Uh, să se pună de acord, a fost greu să ajungă un acord și apoi e greu să-l redeschidă. Și în domeniul agriculturii, uh, de exemplu, mi se pare că președinția lituaniană a fost uh, puțin cam surprinsă să constate că e o problemă și nu a venit cu un mandat. Noi, Parlamentul, trebuie să ne exercităm influența adecvată și în anumite domenii, de exemplu, flexibilitatea între piloni în domeniul agriculturii, trebuie să uh, recunoaștem că există chestiuni bugetare implicate. Deci dacă banii merg din pilonul 1 până uh, la pilonul 2, atunci banii trebuie să fie cofinanțați, pentru că există în pilonul 1 bani uh, ușor de controlat, cu reguli clare și pui apoi într-un domeniu în care e mai subiectiv, în care Uh, banii se pot uh, folosi așa puțin cam după bunul plac. Deci uh, poate că am putea introduce cofinanțarea pentru a introduce mai multă seriozitate în acest domeniu. Un astfel de principiu care este considerat normal, e luat ca atare astăzi, în domeniul dezvoltării, e fost sub semnul întrebării și până la urmă um, problema e bugetarea. Da, ne aflăm într-o situație dificilă, complicată și cel mai greu sau mai neplăcut e că le-am spus dinainte că așa o să se întâmple. Și cred că trebuie să rămânem ferm pe poziție, cred că Gioran are dreptate, probabil că va trebui să trecem la nivel superior la, uh, din punct de vedere interinstituțional. Mulțumesc, An. Da, într-adevăr, acum ne aflăm într-o situație previzibilă, pe care noi am anticipat-o și în săptămânile următoare Parlamentul va fi un fel de vedetă, pentru că, într-adevăr, se va dovedi că Parlamentul a avut dreptate. Comisiile noastre legislative au înțeles foarte bine că în toate domeniile uh, în care Consiliul a luat poziție în, în uh, concluziile din 8 februarie, dar care țin de codecizie, puterea de uh, modificare prin amendamente a noastră e deplină. Unora le-a trebuit mult timp să înțeleagă acest lucru, dar mesajul a fost înțeles. Dar, la Consiliu, și încă o dată, așa am spus că va fi, miniștrii, președințiile succesive președinția irlandeză și acum președinția lituaniană consideră că tot ce figurează în concluziile Consiliului din 9 februarie e bătut în cuie în tratate și că nu uh, se mai poate negocia nimic. Primejdia pentru noi, pentru Parlament, e că fiecare din comisiile vizate ar putea să facă obiectul uh, presiunii și constatăm acest lucru în domeniul agriculturii, al coeziunii, Comisia Regii respectiv, presiunea e că dacă nu se obține niciun acord până la sfârșitul anului, reforma și noul sistem nu vor putea fi aplicate și, deci, ne vom uh, finaliza mandatul uh, parlamentar printr-un eșec. Deci, uh, până la uh, ideea uh, subiacentă e că trebuie să găsim un compromis cu orice preț, poate e mai bine să avem un compromis mai slab, dar să putem spune înainte alegerilor că am reușit să reformăm politica agricolă comună și de coeziune, de exemplu, decât să ne finalizăm activitatea printr-un eșec. Deci, acesta e, să zicem, principiul de bază în ce privește negocierile pentru CFM. Aceasta este presiunea la care am fost noi supuși. E adevărat că nu putem să ieșim câștigători din această situație cu o soluție tranșantă prin care să se garanteze faptul că drepturile Parlamentului sunt respectate, că competențele, mai ales cele uh, în virtutea tratatului de la Lisabona, sunt uh, cu adevărat uh, folosite de către Parlament. Ehm, a putea avea o negociere de sinteză globală și așa cum spunea și An, ieri la grupul de contact ne-am pus această întrebare, președintele Schulz a ajuns la concluzia că va trebui ca până la urmă să organizăm un summit cu trei participanți, ori în temeiul articolului 324, ca bază juridică pe care l-am folosit Uh, pentru cadrul financiar multianual în iunie sau uh, un summit neoficial, dar în orice caz organizăm acest summit cu trei participanți uh, principali cât mai repede cu putință, având în vedere trialogul care va avea loc în următoarele două săptămâni. Aș dori să vă reamintesc că în ceea ce privește Comisia de Control Bugetar, avem o vizită pre, uh, prevăzută în 19-20 septembrie la Vilnius, dacă nu mă înșel. Deci, o delegație a uh, Comisiei uh, Comisiei de Bugete va merge acolo și se va întâlni cu doamna Griboscaite, cu președinta și vom avea un prim trialog cu privire la bugetul anual 2014. L-am avut cu ministrul de bugete din Lituania și i-am spus, uh, am spus domniei sale că e unul dintre subiectele pe care dorim să le discutăm și la uh, summitul uh, de la Vilnius cu doamna Grivovskaite. Aș dori să știu dacă mai există remarce sau alte întrebări. Între timp, așa cum spunea Ivailo, pregătim raportul și recomandările avizul pe marginea recomandării AFCO cu privire la acordul interinstituțional. Ne-am pus de acord cu AFCO um, în legătură cu formula cea mai bună, formularea cea mai potrivită și poate că vă amintiți că am uh, hotărât să avem un raport din proprie inițiativă din partea comisiei noastre care uh, va fi discutat după votul cu privire la CFM în legătură cu uh, concluziile instituționale pe care ar trebui să le tragem în urma negocierilor cu privire la CFM. Jean-Luc, suntem siguri că AFCO va amâna uh, votul. Da, da, într-adevăr. Am uh, discutat ieri cu președintele Casini și secretariatele au avut uh, un schimb și uh, se pare că și Comisia AFCO uh, își va amâna votul, ceea ce înseamnă că nu lucrăm în presiune de, uh, sub presiunea timpului, uh, pentru a face, la rândul nostru, presiune asupra Consiliului, așa cum am spus înainte. Dacă nu mai sunt uh, observații sau remarce pe marginea acestui subiect atât de important, atunci putem să trecem la punctul 6 de pe urmea de zi, care e de fapt și strâns legat din punct de vedere politic și tehnic cu CFM-ul. E vorba de proiectul de buget 2014. An, aș dori să știu dacă dorești să ne prezinți un bilanț al situației după votul Consiliului și după trilogul pe care l-am avut în urmă cu două zile. Mulțumesc, domnule președinte. Consiliul a votat bugetul în 2 septembrie, în uh, procedură scrisă. Dacă ne uităm la cifre, cifrele de la Consiliu, mie mi se pare că nu prea s-a schimbat nimic. Mi se pare că avem de face cu un exercițiu uh, până la urmă simbolic, prin de semnificație, respectiv că oricât de mic ar fi bugetul de la început, Consiliul vrea tăieri, tăieri, tăieri. Și până la urmă, Consiliul a hotărât să reducă plățile cu aproximativ un miliard de euro uh, 0,8% și angajamentele cu 1,2% față de uh, propunerea Comisiei ceea ce înseamnă că dacă facem o comparație cu anul 2013, bugetul pe 2014 va scădea cu 6%. Deci avem de-a face cu o uh, scădere cu 6% în bugetul Uniunii Europene pentru acest an. Poate că vă amintiți că Comisia a făcut o sugestie, respectiv ca tăierile cele mai mari uh, să se facă în domenii importante pentru noi, uh, creștere și ocupare, respectiv uh, în domeniul cercetării al uh, învățământului, al educației, care sunt cel mai dur afectate de aceste tăieri. Încă o dată e vorba de domenii care sunt vitale din punctul nostru de vedere. Bineînțeles că în bugetul Consiliului și al Comisiei avem Uh, banii puși deoparte pentru uh, inițiativa pentru tineret. Uh, banii sunt puși deoparte separat, nu e nicio problemă, dar în acordul cu privire la CFM am convenit și să se pună bani deoparte pentru Erasmus, cercetare pentru programul COSME, pentru inovare și deci mie mi se pare puțin cam ciudat că pe lângă faptul că avem acest front-loading, Consiliul încă propune reduceri, tăieri uh, în acest domeniu, dar ele vizează uh, mai multe uh, plățile. Pe vremuri, mi-amintesc că Salvador spunea întotdeauna că angajamentele sunt pentru Parlament și plățile sunt pentru Consiliu. Angajamentele reprezintă, de fapt, o, o decizie politică se decid banii, felul în care uh, bugetul european poate să fie uh, cheltuit și uh, ar trebui să fie doar o chestiune tehnică, dar uh, cu timpul a devenit o chestiune politică, pentru că uh, asta interesează pe ministrii de finanțe. Ce urmează să plătească într-un an din uh, bugetele naționale, chiar dacă aceste decizii au fost luate cu mulți ani înainte. Și am ajuns într-o fază în care uh, e tot mai mult o problemă politică pe care, de care să ne ocupăm noi uh, Parlamentul. Și de aceea, pe chestiunile care au fost uh, menționate în mandatul nostru pentru trilog și care uh, au și legătură cu bugetul domnului Lavia pentru 2013, problema uh, bugetelor rectificative, de exemplu, uh, problema plăților, a faptului că Consiliul trebuie să plătească facturile pentru acest an pentru ca anul viitor să nu începem cu uh, facturi neplătite, neonorate având în vedere că banii nu sunt prea mulți, așa vor arăta și dezbaterile pentru bugetul pentru 2014. Deci, uh, soluționarea problemelor pentru 2013, bugetul domnului uh, Lavia, va fi o condiție sine qua non pentru CFM, dar și pentru bugetul 2014. Până la urmă, toate aceste aspecte sunt legate între ele. Comisia e, pare să fie foarte îngrijorată, stresată de uh, plăți. Uh, comisia a ajuns la o uh, problemă de <laughs> solvabilitate. Până la urmă, nu-și mai poate achita uh, facturile. Probabil că așa uh, va continua și anul viitor. Dacă vă amintiți în propunerea comisiei, pe lângă chestiunile administrative și pentru agricultură, doar 8% din plățile pe anul următor uh, vor viza noile programe, restul va fi uh, Uh, va fi onorarea angajamentelor pentru programe uh, din uh, anii anteriori. Deci ne aflăm într-o situație în care plățile arată foarte rău pentru că avem un, nume, un număr foarte mare de facturi uh, neachitate și care trebuie onorate acum. În acest an am uh, solicitat înființarea unui grup de lucru cu Consiliu pentru plăți și pentru raluri, pentru uh, angajamentele care trebuie plătite. Președinția irlandeză dore, nu, nu, nu a dorit uh, să organizeze acest uh, grup de lucru. Am mai pus uh, problema pe tapet cu președinția lituaniană la ultimul uh, grup de lucru. Am spus că instituțiile ar trebui să discute împreună și să se asigure că știu cu adevărat care sunt uh, facturile care trebuie să fie plătite și uh, să găsim și uh, un mod de cooperare. N-am primit uh, deocamdată un răspuns ferm, va trebui să continuăm cu presiunile pentru a ne asigura că uh, obținem o soluție și că aducem Consiliul la masa negocierilor pentru a discuta aceste chestiuni, pentru a ne asigura că problema plăților și a angajamentelor va fi cu adevărat discutată. Acum, pe scurt, în ce privește uh, lectura de la Consiliu, deci încă o dată am spus, uh, Consiliul dorește uh, să se facă tăieri, uh, sunt tăieri simbolice, pentru că nu prea mai ai de unde să tai, că bugetul nu e, e atât de auster, dar uh, Consiliul a propus tăieri în ce privește creditele de angajament și mai ales la titlul 1A, creștere Apoi la titlul de linia bugetară 3, programele pentru cetățeni și JAI și în domeniul afacerilor externe la linia bugetară 4. Și în ce privește cheltuielile administrative, constatăm că Consiliul uh, consideră că se pot face economii, spunând că uh, această Uh, negociere cu privire la um, salariile uh, funcționarilor, privire la statut, nu ar trebui să ducă la o factură, încă o factură de plătit. Uh, data trecută am avut încă o dată o astfel de bătălie juridică, dar Consiliul a pierdut-o. Consiliul a uh, uh, oprit uh, Uh, negocierile, spunând că ne aflăm într-o situație specială și data trecută Curtea de Justiție a, uh, s-a pronunțat și a spus că nu e o situație suficient de specială care să permită Consiliului să suspende uh, acordul obținut cu funcționarii, încheiat cu funcționarii. Cred că o bugetare prudentă ar însemna că ar trebui să punem bani deoparte pentru uh, Uh, onorarea salariilor, să punem acești bani într-o rezervă. Uh, s-ar putea să trebuiască să fie plătiți sau nu, dar în orice caz Consiliul face tot ce este în putință pentru a reduce uh, salariile și prin această tactică de a nu include cifrele în buget, pentru că asta ar însemna că Consiliul ar trebui să onoreze aceste cifre. Și după negociere ar putea să spună că Uniunea Europeană nu Uh, știe cum să uh, nu ține cont de situația economică în care se află. Comisiile votează amendamentele Parlamentului la buget în această săptămână, în mare parte săptămâna viitoare vom uh, avea discuțiile de la grupurile politice și după aceea va trebui să hotărâm care va fi poziția Parlamentului, care ar trebui să fie uh, tactica pe care să o urmăm. Deocamdată nu mai am idei. Cred că ar trebui să așteptăm să vedem care va, vor fi voturile la uh, comisii și la grupurile politice și după aceea coordonatorii vor discuta rezultatele acestor, uh, uh acestor voturi și am văzut că eurodeputații au venit cu tot felul de idei cu privire la uh, Uh, proiectele pilot și acțiunile pregătitoare poate că nu sunt foarte importante, dar având în vedere situația în care ne aflăm, uh, s-ar putea ca toate aceste amendamente să fie utile. Am constatat că Comisia a pregătit o listă uh, în care spune ce s-a acoperit deja și ce s-ar mai putea face și Bineînțeles că e vorba de informații pe care le putem folosi în munca noastră, dar uh, am spus atât Comisiei cât și Consiliului că în ceea ce privește acțiunile pilot și uh, proiectele pilot și acțiunile pregătitoare, e vorba de o decizie politică. Nu lăsăm Comisia să ia decizia, ci folosim informația Comisiei astfel încât uh, să ne putem face treaba cum trebuie. În fine, ce privește bugetul agențiilor, Uh, ne deranjează nu numai atitudinea Consiliului, ci și atitudinea Comisiei, uh, împreună cu Utah Haug, ne vom lupta să obținem o abordare în care să se uh, evalueze separat situația fiecarei agenții, uh, să se discute individual uh, bugetul agențiilor. Avem foarte multe agenții nou create care sunt în curs de formare, de consolidare, trebuie să angajeze nou personal, de exemplu, și am impresia că Comisia se comportă cu agențiile ca și când ar fi o categorie specială pentru care banii pentru noile agenții ar trebui să fie luați din uh, banii din bugetele agențiilor vechi. Și nu se spune că Uh, acești bani de funcționare uh, nu ar trebui neapărat să fie primiți de la uh, agențiile de, care există de ani de zile. Sigur că se pot face economii și în domeniul bugetelor agențiilor, dar asta ar însemna să facem, să fuzionăm agențiile, dar suntem siguri că Consiliul s-ar, opune pentru că pe, deci Consiliul dorește ca agențiile să acopere întreaga suprafață a Uniunii Europene. Dar, încă o dată, bugetul agențiilor va fi o problemă în procesul bugetar și și aici ne dăm seama că uh, Consiliul nu a procedat chiar corect. I don't think it uh, meant... uh... Uh, la trilog nu știu dacă am găsit un mod uh, constructiv de a uh, continua. Ne-am prezentat punctul de vedere. Uh, acum avem și calendarul. Comisia va veni cu o scrisoare rectificativă în 18 septembrie uh, pe acest uh, domeniu al Front ului pentru Erasmus, Cosme și al unui alt proiect și apoi în 20 pentru agricultură și alte chestiuni. Și, și Consiliul și noi așteaptă cu nerăbdare aceste scrisori pentru că vrem să vedem câți bani uh, ne vor rămâne, ceva vom putea face cu ei după aceea, dar în orice caz ne aflăm încă într-o situație în care nu suntem uh, chiar atât într-o situație atât de proastă precum pe, pe, pe, pe, pe vremuri. Dacă ne uităm la cifre, nu s-au schimbat prea mult, dar cu noul CFM. Știm că se va obține până la urmă uh, la un acord și marja uh, rămasă va fi foarte, foarte strânsă. Și din acest punct de vedere uh, trebuie să vedem aceste tăieri transversale ca pe o chestiune mai mult decât simbolică. Mulțumesc, An. Monica, acum? Nu știu dacă dorește să adauge ceva? Liebe Herr Vorsitzende, liebe Kolleginnen und Kollegen. Stimați colegi. Aș dori să mă acces pe problemele Parlamentului și pe ale bugetului nostru. Voi face câteva remarci. La începutul anului am avut o dezbatere și ne-am dat seama că nu știm care va fi rezultatul regulamentului privind personalul și ce impact va avea asupra CFM. Vom găsi o reducere în bugetul nostru care se reflecte pe cea din CFM. Nu avem încă toate datele, dar putem presupune că bugetul nostru va fi mult mai mic decât ceea ce plănuisem inițial. Mai există și alte chestiuni aici. Eu, în calitate de coraportor, cred că nu am avea prea multă de pierdut dacă am reduce costurile cafelei în comisie. Asta costă 2,5 milioane și nu cred că dacă facem o reducere de câteva zeci de mii uh, va fi ceva foarte rău. Am putea să avem uh, automate de cafea la ușă. Mulți dintre voi insistați poate să aveți cafea la masă, să fiți serviți, dar pentru acest uh, serviciu trebuie să plătim mai mult. De asemenea, nu mi se pare o idee bună să tăiem uh, anumite uh, cheltuieli care le sunt plătite asistenților. Avem și vizitele delegațiilor. Avem nevoie de aceste vizite. Acum ne aflăm la sfârșitul uh, perioadei legislative. Am putea să preluăm uh, și aici câteva propuneri de tăieri. Dar cred că nu a reprezenta o parte disproporționată din bugetul uh, Uniunii. E cam 2,2% bugetul nostru. ar fi sub zero dacă am acoperi toate costurile până la finalul perioadei legislative. Apoi există creșteri legate de costul personalului. Să punem accentul totuși pe democrație. Există multe cheltuieli legate de mandatul nostru, nu suntem prea mândri de acestea, dar trebuie să încercăm să limităm pe cât posibil costurile legate de mandatul nostru. Trebuie să vorbim cu Comisia și despre următoarele puncte. Pentru prima dată avem un statut al deputaților și legat de pensii, pensiile sunt luate în considerare în bugetul comisiei. Ar fi bine ca subiectul să fie tratat în mod serios. Există totuși o structură care corespunde și altor pensii. 380 de milioane nu este o sumă enormă ar fi bine să stabilim de la început lucrurile și nu în cursul mandatului. Statutul deputaților este ceva nou și ar fi bine să reglăm bine această problemă fără a iniția un aparat administrativ suplimentar. E vorba numai de pensiile deputaților, pentru că, totuși, sistemul de pensii este deja administrat de comisie, deci nu trebuie să mai punem această problemă. Apoi, în legătură cu celelalte instituții, Serviciul de Acțiune Externă. Aici trebuie să avem mai multe dezbateri. Până în prezent, Consiliul nu a recunoscut uh, mai multe cheltuieli legate de securitate. Nu vreau ca peste câțiva ani să mă întreb ce am fi putut face și nu am făcut pentru a asigura siguranța personalului unor țări, cum ar fi Irakul. Există măsuri ce trebuie luate, pentru că altfel nu mai putem trimite personal la fața locului. Dacă vedem uh, ce fac ambasadele franceză, uh, britanică în materie de securitate, e bine, nu putem să trimitem personal european acolo fără să le asigurăm siguranța. Și știu că Consiliul a spus că va discuta cu noi această chestiune. Cred că putem găsi o soluție. Pentru Curtea de Justiție, și aici există câteva elemente, Consiliul a tăiat peste tot. Vor fi probleme în legătură cu Curtea de Justiție pentru că va avea din ce în ce mai multe probleme de tranșat și va trebui să sporească uh, personalul. Trebuie finanțat și acest personal suplimentar. Pe viitor, Curtea de Justiție nu se va putea descurca cu personalul actual. Cred că ne vom putea înțelege cu Consiliul pe această temă. Apoi, legat de Parlament. Suntem în colaborare strânsă cu Comitetul Regiunilor și cu uh, CESE. Aici este foarte interesant, avem o cooperare politică ce ar trebui să fie mai strânsă. Există discuții în curs și cu privire la acest aspect. La începutul discuțiilor au fost controverse și de aceea nu vom putea să avem cifre precise săptămâna viitoare. Va trebui să ne asumăm niște rezerve pentru ca această cooperare politică să poată să funcționeze după 2014. Iată ce am avut de spus pe scurt. Mulțumesc. Dominic Richer a cerut cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Am uh, câte ceva de spus despre buget. Sunt de acord cu ce s-a spus, dar primul lucru care mă frapează ca deputat este că există un decalaj în ce în ce mai mare între uh, lucrările pe marginea bugetului și restul lucrărilor în instituțiile europene. De-a lungul anilor, munca legislativă, sarcinile operaționale în instituții progresează neîncetat, dar bugetele sunt din ce în ce mai constrângătoare. De exemplu, în cadrul financiar multianual, este important să discutăm baza uh, legislativă, temeiul instituțional, dar Consiliul ne blochează aici. Problema al uh, agențiilor este un bun exemplu. Există texte ale uh, regulamentelor, intervenții în Europa dar uh, mijloacele financiare sunt în scădere. Cu cât Europa intervine mai mult și cu cât este mai prezentă pe teren, cu atât are mai puține mijloace bugetare să intervină. Nu e vorba de reavoință, dar este vorba de o dezordine. Dar miniștrii care discută în Consiliu nu au mandat. Nu știu dacă au mandate din partea guvernelor ca să discute aceste probleme. Apoi, instituțiile europene fac progrese, vor să avanseze, dar în privința bugetului uh, involuăm. Bugetul pe 2014, eu sunt uh, raportor din umbră pentru PPE, acesta ilustrează foarte bine problemele existente. Pâinea cadrului financiar uh, multianual este din ce în ce mai mică Trebuie să, să tăiem niște felii din ce în ce mai mici pentru a o împărți pe acești ani din cadrul financiar multianual. În ceea ce privește plățile directe, an a spus că peste 80% din 90% din buget va fi afectat de tăieri. Este o situație delirantă pentru că această scădere a calității este contrară declarațiilor politice în Consiliu și contrar, a dorin, contrar dorințelor Parlamentului. Și cantitatea și calitatea au de suferit, suntem în întârziere și avem parteneri care nu știu decât să taie. și care și în ceea ce privește reflexia și execuția legislativă uh, au uh, carențe. Și mi se pare fantastic că astfel pot să funcționeze instituțiile. În ceea ce privește bugetul pe 2014, propunerea Comisiei este chiar comică. Avem o marjă de 200 de milioane de euro pe un buget de uh, 240 de miliarde. Este absolut alucinant. Apoi, propunerea Consiliului rămâne în marge PPE crede că ar fi bine să păstrăm marja și apoi să o reafectăm pentru prioritățile bugetare. Apoi am riscat să ne găsim într-o revizuire a bugetului, după cum propune Comisia. Cred că ar trebui să ne neliniștim uh, cu privire la parteneriatele pe care le avem în față și cu privire la decalajele dintre cadrul legislativ și modul în care sunt administrate fondurile. E o situație dificilă, statele membre au datorii uh, importante și trebuie să existe un echilibru, dar chiar și în aceste condiții, performanța bugetului european este foarte proastă. Ar fi de dorit ca Parlamentul să aibă o poziție comună și puternică pe marginea bugetului. Cred că ar fi catastrofic dacă nu am reușit să ne impunem poziția. Mulțumesc, grupul uh, socialist. Mulțumesc, aș dori să fac câteva comentarii cu privire la prezentarea doamnei Jensen. Lectura Consiliului este la fel ca de obicei, nu ar trebui să ne surprindă acest lucru. Întotdeauna se fac uh, tăieri de angajamente și de plăți. Tăierile sunt destul de mici, dar asta nu înseamnă că Consiliul nu a dorit să facă plăți. Dar avem un cadru financiar redus și un buget redus și bineînțeles că tăierile vor fi limitate pentru că nu au de unde să taie. Este îngrijorător că în interpretarea Consiliului, deși nu se fac prea multe tăieri, după cum am spus la început, se fac tăieri cum ar fi în COSME, Orizont 2020, unde am spus că vom uh, aloca bani la sfârșitul anului. Au fost angajamente adoptate neoficial, nu le-am votat încă, dar credeam că sunt garantate și că vor fi puse în aplicare în viitorul apropiat. Un alt lucru care mă îngrijorează este legat de cheltuielile administrative. Am spus adesea că trebuie să îmbunătățim eficiența administrației, dar nu cred că interpretarea Consiliului urmează această linie s-au făcut uh, tăieri generale în cheltuielile administrative, dar nu există un plan de eficientizare și Consiliul nu are un bilanț legat de această situație. Dacă facem tăieri în sectorul administrativ, nu vom putea să aplicăm programele uh, la viteza dorită orice tăiere administrativă mică sau mare ne va costa pentru că nu vom putea să uh, aplicăm uh, fondurile. Apoi, în legătură cu agenții, nu este logic să le dăm acestora sarcini mai multe, mai multă muncă, dar în același timp mai puțin bani. Nu este logic să le cerem agențiilor să aibă sarcini mai numeroase, dar pe de altă parte să le diminuăm resursele și banii în general. Este adevărat, sunt tăieri simbolice, dar sunt îngrijorătoare și sunt țintite. Și aici ajungem la subiectul plăților. Este adevărat dacă acceptăm interpretarea Comisiei, 200 de mii de euro, aceasta fiind marja, nu cred că este o problemă. Aveți informații care ne pot uh, ajuta aici? Avem o plată adecvată pentru anul viitor? Pentru că este vorba de a doua tranșă a bugetului uh, revizuit. Există facturi neplătite pentru 2013, nu știm când vor fi plătite. Va fi poate un cost de peste un miliard, poate le vom plăti la anul. Nu se ia uh, seama că există încă multe lucruri legate de agricultură, de coeziune, care trebuie încă negociate și a crescut uh, front-loading-ul. Cred că e vorba de nivelul plăților. Ați vorbit cu Comisia și cu Consiliul despre plățile de anul viitor, asta vreau să spun până acum. Apoi, uh, strategia pe care trebuie să o avem ca Parlament, trebuie să o analizăm, dar problemele de acum sunt să vedem cum putem să punem în aplicare acordul uh, și cum putem să ne ocupăm de plățile din 2014 și 2015. Nu va fi vorba doar de o marjă de un miliard, pe viitor va fi o problemă mult mai mare. Mulțumesc, domnul Naranjo. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, uh, doresc să abordez un aspect concret. Mai întâi, bineînțeles, îi mulțumesc doamnei Jensen, doamnei raportor, pentru prezentarea sa. Uh, în mare sunt uh, și eu de acord cu ceea ce a spus, uh, dar aș avea o întrebare pentru comisie și pentru doamna raportor în legătură cu un aspect care a făcut obiectul unei dintre cele mai mari reduceri, rubrica 5, e vorba de suma pentru școlile europene. Avem cifrele comisiei care vizează o scădere cu 5,6% față de exercițiul precedent. Consiliul uh, a cerut o reducere suplimentară pe aceste cifre deja mai mici decât cele pentru 2013 și așa că îmi pun întrebări, înțeleg că autoritățile școlilor europene au depus un proiect de buget. Știm că Comisia a luat notă de acesta, dar vă mărturisesc că nu înțeleg cum e posibilă o scădere atât de mare a bugetului de la un exercițiu la altul, pentru că procentul total este de peste 7% scădere față de exercițiul precedent. Așa că îi rog uh, pe reprezentantul Comisiei și pe doamna Jensen să-mi transmită informații suplimentare pentru a justifica această reducere mult mai mare decât uh, celelalte pentru bugetul 2014. Mulțumesc. Are cuvântul Edith Herzog. Mulțumesc, domnule președinte. În calitate de raportor din umbră pentru socialiști, pentru celelalte secțiuni, um, voi um, discuta comunica, dar um, mai întâi, în legătură cu școlile europene, cred că trebuie să depunem un amendament pentru a, a se reveni asupra ultimei reduceri cu 3 milioane. Sper că me veți sprijini iar la plățile pentru 2014 pentru cercetare reducerea este de 22%, 1,2 miliarde. Uh, nu este mică deloc și depășește plafonul. Deci se pune problema plăților și, având în vedere deja situația din 2013, situația devine foarte, foarte gravă. Și programul nostru de cercetare este deschis spre lume și astfel se distruge imaginea Europei. De aceea um, pericolul este și mai mare. În ceea ce privește Parlamentul European, mai întâi, un aspect formal. Termenul limită pentru depunerea amendamentului este astăzi, dar propunerea va ajunge la Comisia pentru Buget doar după ziua de luni, ora 18. De aceea, formal, nu putem uh, Uh, depune amendamente. Înțeleg provocarea, dar cred că din punct de vedere formal situația nu este uh, foarte bună. De aceea, amendamentele grupurilor trebuie să fie baza pentru schimbările noastre. Nu putem depune amendamente individuale. Apoi, uh, avem nevoie de reforme pentru a ne adapta la tratatul de la Lisabona Um, funcționează bine relația cu secretarul general, dar încă bugetul pentru 2000 dar bugetul pentru 2014 se apropie de inflație, așa cum s-a cerut pentru toate instituțiile. Vom depune amendamente. Sper că le vor sprijini și alți colegi uh, pentru a reduce delegațiile, vizitele poate o parte din sistemul informatic uh, poate fi refolosit. Deci vom reevalua situația. De asemenea, ne bucurăm de posibilele sinergii între cele trei instituții, adică cum Parlament, Comitetul Regiunilor și ECOSOC, dar Nu se știe ce se va întâmpla cu bugetul pentru 2014 până la urmă și nu știm câte economii vom putea face pentru bugetul acesta. În ceea ce privește pensiile, sprijin propunerea raportorului. Se mai pune o problemă, e vorba de um, procedura în justiție um, de, în ceea ce privește salariile staffului. Um, Parlamentul deocamdată păstrează suma în bugetul său um, în cazul în care se pierde um, procesul. Într-un an electoral, Parlamentul nu trebuie să obțină privilegii speciale, chiar dacă sunt necesare. Deci împreună cred că putem depune amendamente pentru uh, a reveni la bugetul pentru celelalte instituții astfel. Mulțumesc. Pencovici. Mulțumesc, domnul Pencovici. Mulțumesc, domnule președinte. Dacă bine am înțeles, um, se, există interpretare din croată, așa că continui vorbind în uh, croată. Este da, on, me dit qu'il n'y a pas d'interprétation en croate. Apparemment, il y a. Il y a, ok. Bah, allez-y. Da. Există interpretare din croată. I za glavno izvješće i za ova druga izvješća o kojima su... Mulțumesc, domnule președinte, doresc să mulțumesc, uh, domnule raportor, pentru raport, pentru tot ceea ce s-a spus, dar aș uh, reveni la uh, contextul acestui buget pentru 2014. Așteptăm încheierea negocierilor um, cadrului financiar multianual și cred că trebuie să ținem cont de bugetul pentru 2013 în uh, adoptarea bugetului pentru 2014. Situația nu e deloc ideală pentru că uh, negociem în același timp sfârșitul um, unui ciclu financiar cu un nou cadru financiar. Și, bineînțeles, în același timp nu trebuie să uităm de bugetul rectificativ despre care ne va vorbi colegul Lavia. În ceea ce privește bugetul pentru 2014, sunt absolut de acord cu ceea ce spune domnul președinte și anume acest um, buget pentru 2014 trebuie să fie coerent cu prioritățile politice pe care le-am menționat în uh, negocierile cadrului financiar multianual și mai ales ținând cont de faptul că Urmează alegerile care sunt atât de importante, deci mesajul Parlamentului European ca instituție trebuie să fie unul foarte clar. În ceea ce privește reducerile de la rubrica 1A, am văzut în documentul Consiliului că nu e logic să se reducă finanțările din programul pentru programul Orizont 2020 și reducerile pentru IMM-uri, pentru inițiativele pentru tineri nu sunt logice deloc, pentru că acestea sunt priorități ale Uniunii. Acest, uh, bugetele pentru aceste rubrici ar trebui să crească pentru a accelera creșterea economică. Iată de ce sper că prin amendamentele grupurilor politice vom putea îmbunătăți acest uh, document. Situația Parlamentului, bineînțeles, este una complexă și fluxurile de lichidități este la, sunt la fel de complexe, lipsesc. Lichiditățile de aceea se uh, înregistrează întârzieri în plăți, după cum ne-a spus și comisarul Lewandowski. Uh, Și mesajul pe care îl lansăm statelor care um, sunt beneficiare ale instrumentelor de la preadeziune, uh, trebuie să fie foarte clar, pentru că trebuie să le deschidem calea spre Europei, de exemplu, spre Europa, nord țări, cum ar fi Bosnia-Herzegovina, de exemplu. Și în același timp nu trebuie să uităm nici instrumentul european pentru vecinătate. Apoi, un aspect care vizează clar țara mea. O reducere a cheltuielor administrative și cu personal cu 5%, sincer, nu știu ce să spun, noi suntem noi aici la Parlamentul European și în Uniune în general. A, dar și avem multe ambiții uh, și am dorit ca și cetățeni croați să vină să lucreze la instituțiile europene. Um, am uh, căzut de acord cu EPSO în acest sens uh, pentru că astfel se poate, uh, poate fi sprijinită imaginea Uniunii Europene în Croația. Mulțumesc! Eh, Următorul vorbitor. Mulțumesc, domnule președinte și eu cred că trebuie să continuăm să afirmăm prioritățile Parlamentului și eu aș dori să mm, pun în discuție o chestiune specifică și anume aceea a agențiilor. Trebuie să înțelegem exact care este strategia comisiilor pentru agenții. Deci doresc să pun direct întrebarea comisiei. Cum poate să reducă bugetul agențiilor și în același timp să le ceară mai multe? Dacă dorim să le reducem bugetul, Trebuie să le revizuim obligațiile, obiectivele. Și acest lucru trebuie făcut în mod planificat pentru că uh, agențiile să știe care le va fi viitorul. Noi trebuie să înțelegem care uh, este mm, strategia Comisiei, care este logica reducerilor bugetului unor agenții. De exemplu, Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie. Bugetul a fost redus cu 5%, dar această agenție are aceleași priorități uh, în continuare ca și în uh, anii bugetari precedenți. Și și-a folosit în anii precedenți întregul buget, așa că nu înțeleg de ce s-a prevăzut o reducere a bugetului uh, um, atât de mare. Deci, întrebarea mea este ce dorește Comisia de la agenții, care este strategia ei și în cazul observatorului pentru droguri și toxicomanie, de ce a redus atât de mult bugetul? Mulțumesc! Très bien, je Mulțumesc! Directorul general pentru buget este prezent, îi salut prezența. Aș propune să ia cuvântul după ce Uh, toți uh, colegii eurodeputați vor uh, fi luat cuvântul pentru a răspunde la întrebări și pentru a explica care e atitudinea Comisiei atât în ceea ce privește um, dosarul CFM și în ceea ce privește bugetul pentru 2014 și bugetul rectificativ pentru 2013 despre care vom uh, vorbi uh, astăzi ulterior. Sidonia. Very briefly, because many of the issues... Foarte pe scurt, pentru că multe din lucrurile pe care le consider importante au fost deja menționate de colegi, dar aș dori să subliniez și eu două lucruri. Este foarte greu să acceptăm reducerile de la liniile care sunt prioritățile noastre cele mai mari, priorități legate de creștere și de crearea de locuri de muncă. Cred că este datoria noastră ca în această procedură bugetară 2014 să facem tot ce ne stă în putere pentru ca aceste linii bugetare să rămână la cel mai înalt nivel posibil. Și negocieri trebuie să facem presiune asupra Consiliului pentru a finanța cât mai mult aceste linii bugetare. Sprijin ceea ce a spus uh, colegul socialist în legătură cu școlile europene uh, este, sunt, sunt uh, și pe mine mă deranjează foarte mult aceste reducere ale bugetului pentru școlile europene. Cred că este o greșeală. Cred că pentru astfel de reducere um, nu um, facem nimic pentru a ne favoriza prioritatea de îmbunătățire a învățământului. Finanțarea pentru școlile europene deja suportă presiuni de, câteva, de, de ceva vreme și mulți dintre copiii care ar putea să meargă la școlile europene, uh, de fapt, um, sunt încadrați în învățământul țărilor gazdă deci a reduce și mai mult uh, bugetul școlilor europene nu este deloc corect. Mă bucur că colegii socialiști sunt de acord cu mine și astfel împreună ne putem uni pentru a corecta această situație. Și pentru ca această linie bugetară să revină la nivelul din uh, propunerea comisiei. Ca de obicei, voi face tot ce voi putea pentru a îmbunătăți linia pentru uh, învățământ, așa numitul Erasmus pentru toți, este uh, un program foarte util pentru cetățeni și până la urmă costul pe capita, per capita arată că acest program este unul dintre cele mai ieftine și cele mai de succes. și, um, indiferent de orientarea noastră politică, împreună dorim să îmbunătățim finanțarea pentru învățământ. Observăm că obținem rezultate. Acum se înțelege mai bine cât de important este acest program, cât de importante sunt aceste acțiuni, dar trebuie să continuăm să um, avantajăm finanțarea acestui program. Și apoi, programul Cetățenii pentru Europa. Este un program foarte mic, dar foarte important uh, pentru ONG-uri, pentru a apropia ONG-urile de Europa și pentru a-i apropia pe cetățeni de Europa. Este unul dintre programele care a avut cel mai mult de suferit și avem nevoie de foarte mult de acest program uh, acum când ne îndepărtăm din ce în ce mai mult de cetățeni. Deci, eforturile nu trebuie să se limiteze la comunicarea informațiilor privind Uniunea Europeană. Deci sper că vom putea fi uniți și în legătură cu această prioritate. Mă voi opri aici și știu că negocierile bugetare vor fi foarte dificile în acest an. Mulțumesc. Mulțumesc, Sidonia, doamna Carvalho. Thank you very much, President. I would like to <clears throat> support what uh, Sid Mulțumesc și eu aș dori să sprijin ce a spus colega Sidonia. Uh, și aș dori să mai spun că trebuie să dăm dovadă de consecvență. De un an de zile discutăm prioritățile Parlamentului și cred că domnește un consens conform căruia politicile care duc spre creștere, învățământ, cercetare, IMM-uri, sunt o prioritate pentru Parlament. Și deci, cred că bugetul 2014 ar trebui să reflecte aceste priorități. Și aș dori să menționez un program care va fi foarte important pe, din acest punct de vedere, Orizont 2020. Sigur că e un program care e în faza de demaraj, dar avem nevoie de finanțare uh, e unul dintre programele care a necesitat o creștere majoră față de uh, bugetul anterior, deci ar trebui să figureze clar în bugetul 2014. Mulțumesc, Monica Holmaier acum. Mulțumesc. aș dori să fac uh, două observații în legătură cu problema școlilor europene. Întotdeauna se vorbește despre uh, învățământ, uh, se tot rostesc uh, discursuri posto, uh, pompoase. Uh, tot timpul se spune cât de importantă este formația uh, învățământul și așa mai departe. Părinții trebuie să plătească 800 de euro ca să-și trimită copilul la școală. Nu mi se pare o situație uh, tolerabilă. care trebuie să scoată banii din buzunar uh, pentru a compensa banii pe care Comisia și uh, Consiliul nu uh, sunt gata să le onoreze. Într-adevăr, bugetul școlilor a scăzut uh, foarte mult, dar nu putem accepta această situație. Știm că avem nevoie de uh, școli, uh, pe de o parte și pe de altă parte se reduce bugetul pentru școlile europene. Deci aș dori să se pună mai mulți bani Uh, deoparte pentru școlile europene. În ce privește agențiile, am impresia că Comisia nu dorește să vorbească, să, să, să discute mandatul agențiilor, ceea ce nu ne împiedică să vorbim despre finanțarea agențiilor. Am putea face economii, uh, într-adevăr, acolo unde se poate. De ce nu? Dar, în orice caz, cred că dacă facem uh, tăieri Uh, generale, uh, totale, în care se vorbește despre o uh, reducere procentuală, de exemplu, nu e metoda cea mai bună de a proceda. când, de exemplu, mandatul a două agenții coincide, atunci, într-adevăr, ele ar putea să fie fuzionate. Dar când o agenție își face bine treaba, atunci ar trebui să o, să, să o poată face. Tot timpul încredințăm uh, sarcini noi agențiilor, dar pe de altă parte tăiem bugetul pentru agenții. E o problemă, deci cred că e timpul să ne ocupăm și de soartea agențiilor. Mulțumesc, Monica An Jensen. Doriți să luați cuvântul în încheierea dezbaterii? Mulțumesc, aș dori să mulțumesc uh, colegilor pentru contribuții, pentru că și-au adus uh, contribuția la această vedere de ansamblu asupra bugetului. Într-adevăr, ce ne îngrijorează cel mai mult e strategia, cum ar trebui să procedăm pe viitor. Nu înseamnă neapărat să ne întoarcem la propunerea Comisiei, dar bineînțeles că mai există și chestiuni de detaliu, precum problema școlilor europene, a agențiilor și alte programe și am notat uh, sugestiile colegilor. E adevărat că uh, nu va fi ușor, negocierea va fi dificilă Sigur că trebuie să ne ocupăm de chichițe, să ne punem de acord uh, pe chestiunile de amănunt, dacă dorim să obținem un uh, buget care să ne mulțumească pe toți. Mi-au fost întrebate câteva întrebări. Unele se referă la școlile europene, Aș dori să las Comisiei um, posibilitatea să ne explice, pentru că și în propunerea Comisiei era o, erau câteva probleme în legătură cu finanțarea școlilor europene. E o chestiune de care Parlamentul s-a ocupat uh, uh inițial foarte mult și poate ar trebui să uh, facem la fel și acum, pentru că vedem că revine această strategie a tăierilor uh, drastice și să nu uităm că totuși avem foarte multe instituții europene în întreaga Uniune Europeană și nu avem cum să, uh, să avem uh, personal de valoare dacă copiii uh, funcționarilor noștri nu beneficiază de un învățământ de calitate. Aș dori să mulțumesc pentru remarce și o să încerc să, le, să țin cont de ele în negocierile viitoare. Mulțumesc, An. Mulțumim doamnelor raportori. În ceea ce privește proiectul de buget 2014, termenul pentru amendamentele eurodeputaților este ziua de astăzi, ora 12. Am prevăzut uh, următorul calendar, deci vom avea o dezbatere la Comisia de Bugete în 26 septembrie, votul urmând să aibă loc în uh, cele două uh, zile din 2 și 3 octombrie în ce privește amendamentele bugetare propriu-zise. Și votul rezoluției va avea loc miercuri 9 octombrie cu ocazia unei reuniuni excepționale de la Strasburg. Știți că în acest an am avut o problemă cu calendarul plenarelor. Vă propun să nu Uh, părăsim subiectul. Să trecem de la proiectele la, la, la bugetul 2014 la mijloacele suplimentare necesare pentru 2013. Giovanni Lavia. La punctul 7. Punctele 7, 8, 9, Domnul Jean-Jean, vă propun să răspundeți la toate întrebările, pentru că, sigur, vor fi și întrebări legate de bugetul rectificativ. Giovanni era acum cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Astăzi avem pe ordinea de zi două bugete rectificative, bugetul rectificativ numărul 6 și bugetul rectificativ numărul 7. Natura și conținutul lor uh, sunt complet diferite. Bugetul rectificativ numărul 6 pentru exercițiul 2013 a fost adoptat de Comisie pe 10 iulie. Este un buget cu caracter în general tehnic. Conține o revizuire a previziunilor uh, privind resursele proprii tradiționale, taxe de, de um, uh, vamă, taxe vamale și uh, taxe în sectorul zahărului, dar și uh, privind bazele de calcul ale uh, veniturilor naționale brute, finanțarea uh, revizuirea reducerilor uh, pe baza veniturilor național brut uh, al țărilor de jos și uh, Uh, al Suediei și alte venituri la bugetul uh, comunitar. Și mai există încă o intrare la buget în valoare de 561 milioane de euro. E vorba de plata făcută de Microsoft la data de 5 iunie 2013 o plată a unei amenzi uh, pentru nerespectarea regulilor uh, concurenței. Și un al treilea aspect al acestui buget rectificativ este modificarea structurii bugetului necesară pentru permiterea așa numi, creării așa numitelor fonduri fiduciare, fiduciare ale Uniunii, conform articolului 187 din regulamentul financiar. Aceste fonduri sunt un nou instrument care va fi gestionat de comisie și care va supune controlului Uniunii și resursele puse la dispoziție de, de, de donatori externi pentru Uniunea Europeană. Și pentru crearea acestor fonduri vom putea cere mai multe detalii Comisiei, bineînțeles. Iată, deci este un buget rectificativ cu un caracter în general tehnic. Adoptat de comisie, după cum am spus, pe 10 iulie. Perioada de 8 săptămâni se va încheia pe 11 septembrie și apoi, bineînțeles, vom putea să continuăm examinarea acestui buget. Continui cu bugetul rectificativ numărul 7, care este un buget uh, rectificativ uh, de o altă natură, cu totul altă natură. E vorba de un buget rectificativ adoptat de Comisie pe 27 iulie și acoperă creșterea angajamentelor cu 150 de miliarde de euro la rubrica 1B din cadrul financiar multianual pentru a combate și pentru a rezolva problemele legate și practic uh, se referă la um, acordul dintre statele membre pentru consolidarea Fondului Social European. Deci e vorba de creșterea resurselor pentru Fondul Social European cu 150 de milioane de euro în total pentru trei state membre, angajamente de plăți. Cele trei state membre sunt Franța, mai ales, și mai puțin Italia și Spania. Acest buget rectificativ are o altă natură, o natură mai ales politică, pentru că este consecința unui acord acordului privind cadrul financiar multianual. Deja am abordat acest, acest subiect la trilogul de marțea trecută și ne-am dat seama și din răspunsurile primite de la Comisie și Consiliu de natura absolut deosebită, particulară a acestui uh, buget rectificativ. Un lucru pe care l-am, am, l-am spus de multe ori, dar îl mai spun încă o dată acum, este că, având în vedere că este un buget rectificativ care prevede angajamente în plus. Trebuie să fim foarte atenți, având în vedere problemele care, pe care le avem cu plăților, în ceea ce privește angajamentele de plăți. Pentru că Consiliul, pentru a ajunge la un acord politic, poate să propună, bineînțeles, condiționarea Uh, plăților de angajamente, dar nu trebuie să uite că dacă ne angajăm, apoi trebuie să și facem plățile pe care și cam uite acest lucru. Și în 2013 trebuie să fim foarte atenți la asta. Mulțumesc. Uh, Mulțumesc, domnule raportor. Poate ar fi bine să dăm cuvântul domnului director general, rugându-l să ne prezinte poziția comisiei pe această temă a proiectului de buget rectificativ și pentru bugetul 2014. Uh, Îl rugăm să răspundă la întrebările adresate de eurodeputați și apoi voi da cuvântul colegilor care au cerut cuvântul. Domnule director general. Mulțumesc, domnule președinte. O să trec în revistă pe rând cele trei subiecte pe care tocmai le-ați menționat, cadrul financiar, Uh, gestiunea bugetului 2013 și bugetul 2014. Referitor la CFM, nu prea am multe de spus. Iau act uh, de faptul că Parlamentul intenționează să voteze cu ocazia celei de-a doua sesiuni din octombrie uh, pe marginea CFM-ului și astfel noi vom avea timp pentru a respecta procedura bugetară, dar sper că toată lumea înțelege uh, din comisia dumneavoastră și uh, din afara acestei săli de plen că după sesiunea din octombrie ne mai așteaptă obstacole piedici în ce privește noul cadru financiar și prevederile legislative uh, conexe. Acum, referitor la managementul bugetului 2013, aș dori să fac câteva observații. În primul rând, Comisia se bucură de faptul că Parlamentul va vota acești 7,9 miliarde săptămâna viitoare pentru bugetul nostru va fi o gură de aer proaspăt, uh, foarte importantă, și cred că comisarul v-a explicat foarte bine acest lucru cu ocazia trilogului, dacă facem o comparație între datele din uh, sfârșit, de la sfârșitul lui august 2012, sfârșitul lui august 2013, în pofida restricțiilor care vizează plățile, ne aflăm totuși la 9 miliarde de plăți suplimentare la sfârșitul lunii august 2013 față de aceeași lună 2012. Deci, vă dați seama cât de mare este presiunea care e exercitată asupra noastră. Și în acest context aș putea să vă spun că Comisia confirmă faptul că intenționează să deci, cu ocazia ultimile, ultimii reuniuni din luna septembrie, va adopta proiectul de buget rectificativ DAB 2 bis, așa îi spunem noi. E vorba de DAB 8, de fapt, de 3,9 miliarde de euro și am transmis acest mesaj și vom continua să o facem Consiliului și Parlamentului, bineînțeles, mai ales Consiliului însă, respectiv că trebuie ca acest proiect de buget rectificativ să fie adoptat cât mai repede cu putință, într-un timp record, astfel încât Parlamentul să poată să îl voteze cu ocazia plenarei uh, cu numărul 2 din luna octombrie pentru a ne asigura că Comisia poate să folosească acest buget pentru fondurile necesare. Uh, ultima licitație de acest tip uh, din acest an la mijlocul lunii noiembrie 2013. Dacă nu se votează acest buget, ne așteaptă câteva scenarii pesimiste. Vom avea probleme uh, de finanțare, de trezorerie. Deci e vorba de o prioritate atât economică cât și politică, din punctul nostru de vedere. Iar în ceea ce privește celelalte proiecte de buget rectificativ, nu am nimic de adăugat la cele spuse de domnul Avia cu privire la DAB 6 și 7. Uh, prezentarea domnului Lavia a fost foarte completă și foarte clară. Acum, în ce privește proiectul de buget pentru 2014, Chiar în această sală ați organizat o dezbatere foarte bogată, foarte completă și comisia e total de acord cu dumneavoastră aproape în, în totalitate, pe toate punctele. Și noi împărtășim uh, uh, sentimentul că experții din statele membre par să fi dat uitării, chiar dacă sunt experți, faptul că Consiliul European a scăzut în mod drastic, a diminuat Uh, cadrul financiar uh, multianual pentru 2014-2020. Nu o să revin asupra cifrelor pe care ni le-a citat doamna Jensen, dar că e vorba de angajamente sau de plăți, dacă facem o comparație cu anul 2013, inclusiv în ce privește bugetul rectificativ, nivelul plăților este mai mic aș dori să mai subliniez și că ralurile, uh, le rest a lichide, pentru 2014, deci de la sfârșitul anului 2013, având în vedere bugetul rectificativ care a fost votat, vor continua să crească. Și toată lumea e conștientă sau își amintește dezbaterile care au avut loc cu Consiliul chiar înainte de vacanța de vară pe această temă a uh, nivelului plăților. Această problemă nu a dispărut de la sine. Încă trebuie rezolvată. Când Comisia a pregătit bugetul pentru 2014, a uh, fost de-a dreptul stânjenită. Permiteți-mi această exprimare. Și aici aș dori să-i răspund domnului Riche, pentru că sunt de acord cu ce a spus dar nu sunt de acord cu concluzia în ce privește nivelul plăților. Deci a trebuit să optăm pentru unele variante, a trebuit să evaluăm uh, nivelul plăților pentru noile programe, astfel încât plățile legate de contractele deja încheiate să poată fi onorate ne apropiem de plafon, ne apropiem de cei 200.000 de euro, dar nu avem o altă opțiune. Aici nu mai vorbim de priorități, de a acorda o prioritate unui domeniu sau altuia. Aici vorbim de priorități când facem angajamente. Aici vorbim de plăți care trebuie onorate. Comisia, și sigur că uh, sperăm că și Parlamentul e de aceeași părere cu noi, noi considerăm că e o dovadă de uh, lipsă de responsabilitate să scădem plățile pentru sume care pot părea derizori, având în vedere dimensiunea bugetului. Pentru plăți uh, uh, care au fost uh, convenite la Consiliu. Deci, Comisia dorește ca Parlamentul să restabilească nivelul de plăți uh, la nivelul inițial stabilit de comisie. Am dorit ca Parlamentul să uh, revadă și angajamentele în lumina propunerilor comisiei. Și, încă o dată, concluziile doamnei Jensen ni se par foarte bune. Acum aș dori să răspund la câteva uh, remarce mai concrete care au fost uh, făcute în cursul dezbaterii. Acum, în ce privește problema școlilor europene. Comisia a făcut o propunere, în propunerea asta de buget, cu privire la școlile europene, o propunere care ține cont de faptul că constatăm o evoluție în structura de finanțare a școlilor europene. Nu ne-am atins de mijloacele puse la dispoziția școlilor europene, în măsura în care o parte uh, uh, din aceste finanțări nu mai vine din rubrica 5. Mijloacele rămân aceleași, însă nu e justificat ca, pornindu-se din bugetul Comisiei, să se plătească toate taxele legate de funcționarea școlilor europene în condițiile în care agențiile și alte instituții, precum BCE-ul, nu își aduc aportul sau nu își aduceau aportul la finanțarea școlilor europene. Și clar, e foarte important ca finanțarea bugetului școlilor europene să uh, țină cont de utilizatorii lor. Dar este foarte clar că, din punctul nostru de vedere, că tăierile propuse de către Consiliu nu pot fi acceptate și nu sunt justificate și ne bucurăm de faptul că Parlamentul împărtășește acest punct de vedere. În ceea ce privește agențiile, Parlamentul, ca și Comisia, e de acord cu angajamentul interinstituțional care prevede o reducere, o tăiere cu 5% a personalului în toate instituțiile. Acest principiu se aplică și în cazul agențiilor. Și ne confruntăm cu o adevărată problemă. Respectiv, trebuie să vedem cum vom împărți Uh, cum vom împărți această povară, să zicem. Noi la comisie am încercat să lucrăm păstrând un cadru dinamic minim care să ne permită să facem față situațiilor de urgență, exercitând undele presiuni asupra unor agenții care considerăm că pot face anumite eforturi de eficientizare ca și alte instituții europene de altfel. E clar că am putea, și de altfel am, ar și trebui, să ne punem întrebări în legătură cu posibilitatea de a fuziona și poate chiar să revenim asupra utilității unor agenții, un număr mic. E adevărat, dar astfel am putea să deblocăm niște uh, resurse uh, financiare necesare. Acest cadru pe care trebuie să-l respectăm este, e adevărat, restrictiv și trebuie să ținem cont de uh, aceste limitări. Comisia nu dorește să uh, pună vețe în roate agențiilor, din contră. Acum, Câteva concluzii, domnule președinte, confirm ce le spuse de doamna Jensen, respectiv că până la sfârșitul anului vom uh, publica două scrisori rectificative pentru bugetul 2014. Una din uh, va fi adoptată în 18 septembrie și care va uh, ține cont de um, prevederile legate de front-loading și tot ce ține de Cipru și apoi scrisoarea rectificativă uh, privind agricultura la jumătatea lunii octombrie, cum procedăm în fiecare an. Sper că am răspuns la aproape toate întrebările care mi-au fost adresate. Mulțumesc, domnule director general. Ivailo Calfin a cerut cuvântul. Uh, mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și directorului general pentru explicația foarte clară uh, în legătură cu nevoia de plăți și de uh, tranzitul între actualul buget și următorul CFM. În ceea ce privește rectificările 6 și 7, a doua parte a bugetului rectificat, DAB 2 bis, Comisia a spus că propune 3,9 uh, milioane până la sfârșitul lunii Înseamnă că vor fi vești rele pentru ministrul de finanțe, pentru că va cere probabil o contribuție suplimentară. Apoi, resursele proprii vor fi mai mici, vor fi aceste 3,9 miliarde suplimentare. Trebuie să vedem suma în context și să insistăm pe ambele aspecte. Mi se pare greu să prioritizăm, să stabilim ce e mai important cele 3,9 miliarde suplimentare sau ceea ce facem acum cu tratatul cu uh, rectificarea 6. Sper că până atunci vom putea să votăm pe marginea rectificării 6. Așteptăm începutul procedurii pentru uh, bugetul rectificat 2 bis, partea pe care o dorim. Parlamentul trebuie să aibă acest aspect ca prioritate. Apoi, cu privire la uh, rectificarea 7, îmi pare rău că nu pot să am o explicație mai clară cu privire la această problemă. Știm cu toți care e natura acordului cu Consiliul, dar este parte din CFM oricum. Sunt înțelegător uh, cu pachetul CFM, dar trebuie să îl uh, vedem în context. Trebuie să îndemnăm Consiliul să finalizeze condițiile pentru CFM înainte să începem să votăm unul sau uh, altul din elemente, elementele concluziei din februarie și acordul dintre statele membre. Mulțumesc! Mulțumesc, Ivailo! Noi am apreciat de la tribună limbajul uh, corpului pentru că ați anunțat cu un surâs mare uh, vești rele pentru ministrul de finanțe. Nu știm cum să interpretăm această reacție. Domnul Barjalu. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau și eu să mă refer la uh, rectificarea bugetară 7. Nu mă voi referi la CFM sau la bugetul pe 2014, dar vreau să insist asupra unor detalii folositoare. De exemplu, uh, ultimele valori Eurostat din iulie 2013, potrivit estimărilor, numărul șomerilor din Uniunea Europeană este 26,6 milioane de bărbați și femei. Față de anul, vi- anul trecut, cifra a crescut cu 950.000 de persoane. Numărul de șomeri din zona euro a crescut de asemenea cu peste un milion. Deci cifrele continuă să crească. Iar șomajul în rândul tinerilor crește de asemenea riscul uh, marginalizării sociale, al sărăciei și așa mai departe sunt în strânsă legătură cu șomajul și tot mai mulți oameni sunt afectați zilnic. Trebuie să ținem seama și de aceste lucruri în uh, contextul uh, rectificării bugetare 7. În calitate de membru al Comisiei, membru din Croația, o țară care suferă foarte mult de pe urma acestei situații, mi se pare că Trebuie să facem tot ce ne stăm în putință pentru a reduce sărăcia, șomajul, marginalizarea socială de care suferă cetățenii noștri, mai ales în Franța, Italia și Spania. Rata șomajului uh, din Croația, în comparație cu media din Uniunea Europeană, a crescut cu 55,4%. iar șomajul în rândul tinerilor a crescut cu 54%. Riscul marginalizării sociale îi privește mai ales pe tineri. Având în vedere situația aceasta dificilă din țara mea și din Uniunea Europeană, eu voi sprijini propunerea aceasta. Dar trebuie să ne amintim că măsurile acestea sunt doar paliative și sunt pe termen scurt. De aceea trebuie să luăm măsuri pe termen lung și să găsim măsuri suplimentare pentru Franța, Spania și Italia. Trebuie să ținem seama de acest lucru în contextul bugetului uh, pe domn Pesășe și bugetul uh, pe termen lung. Ați făcut remarci generale, mai ales pentru proiectul de buget 2014, spune președintele. Și creditele suplimentare de care avem nevoie în 2013, uh, cele 2,9 miliarde pentru a finanța mai ales uh, fondul de coeziune. Vă mulțumesc! Nu mai există intervenții, dar Domnul Lavia, concluzia. Grazie. Mulțumesc, domnule președinte. Aș uh, dori să revin uh, la uh, ce am spus la bugetele rectificative 6 și 7 adineuri. Este evident că și informațiile primite Uh, în ceea ce privește um, efectuarea plăților la ultimul trilog ne-au adus elemente uh, suplimentare de uh, pe care să le luăm în considerare. Revin la ceea ce spunea colegul Calfin. Este clar că bugetul um, pentru 2013 a fost condiționat de faptul că nu există suficiente credite de plăți. Um, am încercat să găsim pe aici, pe acolo, bani pentru linii bugetare care nu aveau uh, resurse suficiente. Am înțeles din ceea ce ni s-a spus la trilog și din ceea ce ne-a spus domnul director general acum, înțeleg uh, bucuria comisiei uh, că deja s-a uh, se va adopta bugetul rectificativ numărul 2 săptămâna viitoare în plenară, pentru că astfel se vor putea face o serie de plăți de către Comisie. Dar, pe de altă parte, cu siguranță, Comisia și domnul comisar s-a angajat în acest sens, va trebui să ne transmită așa numitul buget rectificativ 2 bis, care de, până la urmă se va numi uh, 8 sau buget rectificativ 8 sau 9. Deci cerem acest buget cât mai repede pentru a putea examina pentru că să nu uităm, cum am spus când am discutat despre CFP, dacă există o condiție cream uh, pentru aprobarea uh, CFM a fost tocmai acoperirea tuturor uh, plăților pentru 2013. Știm astăzi că 80% din resurse din creditele de plăți pentru 2013 au fost deja folosite în primele două treimi ale anului și deci e nevoie de încă 11,2 miliarde. Asta este o nevoie reală și poate chiar această sumă nu va fi suficientă. Dar știm cu toții de ce bugetul rectificativ a fost propus să uh, fie de 11,2 miliarde. Dar, în orice caz, a doua tranșă din cele 11,2 miliarde este esențială pentru Um, a încheia cu succes perioada bugetară. Înțeleg dificultățile care se confruntă ministrul de finanțe, dar și Consiliul trebuie să înțeleagă că în a doua săptămână din octombrie și grupul de contact a spus-o clar ieri, nu vom vota uh, cadrul financiar multianual dacă nu se va aproba înainte sau nu va exista cel puțin consens în legătură cu bugetul rectificativ 2 uh, bis sau 8, uh, indiferent cum îl va chema. Très bien. Merci beaucoup. Donc je... Foarte bine, vă mulțumesc. Cred că am discutat pe larg toate problemele legate de plățile Mm, pentru 2013 și bugetul pentru 2014, vă amintesc calendarul. Acum el este foarte dens și se tot schimbă. Săptămâna viitoare vom vota în plenară după votul nostru de aici de astăzi, buget rectificativ numărul 2, sau ceea ce numim noi prima tranșă, apoi, săptămâna viitoare, după acest vot din plenară, Comisia își va prezenta proiectul de buget rectificativ 2 bis, pe care poate îl va numi uh, uh, buget rectificativ numărul 8. Comisia va prezenta de asemenea o scrisoare rectificativă la bugetul pentru 2014 pe 18 septembrie pentru a ține cont de ultimele evoluții politice în cadrul uh, compromisului uh, CFM, mai ales front-loading-ul pentru prioritățile Parlamentului și, deci, va prezenta această scrisoare rectificativă în mod clasic la jumătatea lunii octombrie. Apoi, am prevăzut cu Președinția lituaniană, iată un rezultat concret, unul dintre rarele, rarele uh, rezultate concrete ale trilogului de acum două zile, să aibă loc o ședință tripartită, un trilog informal privind plățile în următoarele săptămâni. Probabil în jur de 26 septembrie, adică înainte de ședința Comisiei uh, pentru Bugete din acea zi. Știți că am propus președinției irlandeze acest lucru și a refuzat în scris organizarea unui, unei astfel de reuniuni tehnice și politice în același timp pentru examinarea nevoilor de credite de plăți încă din primăvară. Dacă această reuniune ar fi avut loc, acest lucru ar fi facilitat și negocierile CFM. Irlandezii nu au dorit așa ceva, dar lituanienii sunt mai deschiși și doresc acest lucru. Bineînțeles, un astfel de exercițiu în toamnă nu este la fel de eficient ca și dacă ar fi avut loc în primăvară. Oricum, această reuniune va avea loc înainte de sfârșitul lunii. Pe de altă parte, după cum am amintit deja, în ceea ce privește proiectul de buget uh, 2014. Vom vota pe 3 și 4 octombrie și săptămâna următoare vom adopta rezoluția. Iar în ceea ce privește negocierile bugetului pentru 2014 cu Consiliul, următorul trilog va avea loc pe 16 octombrie și faza de conciliere va fi formată din uh, trei întâlniri importante. 4 octombrie, deschiderea perioadei de conciliere. Nu, 4 noiembrie se corectează domnul președinte, deci 4 noiembrie prima conciliere, 7 noiembrie trilog și dacă e nevoie, va fi nevoie și foarte probabil va fi nevoie, o a doua conciliere pe 11 noiembrie. Între timp, la o dată încă necunoscută, neprecizată, va avea loc, probabil, un summit între președinții celor trei instituții pentru a face sinteza uh, negocierilor CFM. Bun, acestea fiind spuse, dragi colegi, vă propun să continuăm cu ordinea asta de zi. Punctul 10 a fost amânat. Punctul 11 Asistența macrofinanciară acordată regatului Hașemit al Iordaniei. Raportorul nu e prezent, dar Sidonia o înlocuiește pe doamna Ninski. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, Nadejda Ninski m-a rugat să-i prezint declarația legătură cu acest aviz. O, o voi citi acum. Doamnelor și domnilor, cred că veți fi de acord cu mine că proiectul de aviz privind asistența macrofinanciară acordată regatului Hashemit al Iordaniei este un document simplu și fără probleme. Iordania a fost un partener uh, adevărat al Uniunii Europene uh, uh, de-a lungul anilor, de aceea sprijinim procesul demarat în această țară care acție la primăvara arabă Oferim asistență tehnică sub forma unui task force. Din păcate, criza din Siria a afectat în mod negativ Iordania. Această țară are de suferit de pe urma unui flux din ce în ce mai mare de refugiat. Nivelul turismului a scăzut în această țară, precum și nivelul um, uh, investițiilor străine directe. Prețul uh, energiei a crescut Uh, și țara a trecut printr-o uh, criză economică. În cadrul politicii de vecinătate, consider că asistența macrofinanciară de 180 de milioane trebuie oferită sub forma unui uh, credit pe termen lung, sub forma, concretizat prin două rate de-a lungul a doi ani, pentru a avea un impact mai mare asupra durabilității economiei Iordaniei, asistența macrofinanciară trebuie să aibă obiectivul îmbunătățirii uh, gestiunii finanțelor publice ale Iordaniei și trebuie să uh, promoveze reformele structurale, să sprijine IMM-urile, crearea de locuri de muncă și uh, consolidarea fiscală. Cred că veți fi de acord cu mine că această țară merită ajutorul suplimentar din partea noastră și sper că veți depune amendamente în consecință. Vă mulțumesc pentru atenție. Merci, euh, Sidonia. La señora Muniz a demandé la parole. Mulțumesc. Doamna Muniz a cerut cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Grupul meu sprijină abordarea colegei noastre, a doamnei raportor. Uh, Iordania este într-adevăr un aliat tradițional al Uniunii Europene, o țară care face eforturi mari pentru a-i primi pe refugiați, uh, pentru a primi refugiații din Siria și infrastructurile în Iordania au de suferit uh, din această cauză. Suntem de acord, deci, cu această asistență macrofinanciară și cu abordarea doamnei raportor. Uh, prioritățile menționate, adică sprijinul pentru IMM-uri, pentru crearea de locuri de muncă și nu cred că uh, va exista vreo, vreo polemică în legătură cu această asistență. Mulțumesc. Mulțumesc, are cuvântul doamna Inge Gresle. Mulțumesc. Știm ce... A, am dori să știm ce va face Iordania cu aceste sume. N-am uh, primit informații în acest sens deocamdată. Bien. Euh, Sidonia veut répondre à cette question tout de suite ou... Dau cuvântul Sidoniei pentru a răspunde imediat la această întrebare sau vom transmite întrebarea doamnei raportor? Cred că doamna raportor, doamna Ninski, trebuie să răspundă la această întrebare, dar din ce am citit eu, acest tip de asistență microfinanciară uh, este echivalentă cu cea acordată altor țări. Comisia poate să răspundă, vă rog, domnule, vă rog să vă și prezentați. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt Leo Temprano de la DG ECFIN, de la Comisia Europeană. Voi începe prin a răspunde la întrebare. Într-adevăr, este o operațiune normală de asistență microfinanciară. Se sprijină bugetul și balanța de plăți a Iordaniei într-o perioadă foarte dificilă. Deficitul de cont curent eh, este de aproape de 19% din PIB și deficitul va fi probabil ehm, de 90% din PIB aceasta este și justificarea acestei operațiuni la solicitarea autorităților uh, din această țară adresată Comisiei. Deci obiectivul este să ajutăm uh, autoritățile să acopere impactul crizei refugiaților cu implicații fiscale foarte mari pentru acest an. Costul total va fi de aproape 650 de milioane, aproximativ 3% din PIB-ul uh, Iordaniei Iată de ce oferim această asistență macrofinanciară. Acum câteva observații mai generale, dacă îmi permiteți, sau uh, doriți să le fac mai târziu. Îmi pare rău, nu avem timp, spune domnul președinte. Mulțumesc. Oricum, din păcate, știm cu toții foarte bine ce se întâmplă în Siria și în țările vecine și de aceea avem o atitudine deosebită față de acest dosar. Bun, doresc să vă amintesc că Termenul de depunere a amendamentelor pentru acest raport este 18 septembrie, ora 12. Votul va avea loc pe 3 octombrie în comisie. Este un aviz la adresa Comisiei INTA, care va vota pe 14 octombrie, iar în plenară vom vota la a doua plenară, ă, sesiune plenară din octombrie. Mulțumesc. Giovanni nu a vorbit despre punctul 13 din vina mea. E vorba aici despre dispozițiile tranzitorii uh, privind plățile directe. Giovanni, ai cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, ne-am inflamat uh, discuțiile privind bugetul rectificativ și am uitat de acest subiect. Astăzi prezint un aviz în ceea ce privește dispozițiile tranzitorii Uh, pentru PAC. Vreau să explic colegilor faptul că PAC-ul, Politica Agricolă Comună, având în vedere întârzierea în aprobarea cadrului financiar multianual și nevoia ca noua politica agricolă comună să demareze de la 1 ianuarie 2015, e nevoie pentru, noul, uh, pentru primul an din noul cadru financiar multianual de o disciplinare a programelor de dezvoltare rurală. Uh, trebuie deci să adaptăm cadrul legislativ pentru funcționarea politicii pentru acest an. Și din acest uh, motiv, Comisia competentă pe fond, adică Comisia Agri, a început să examineze proiectul de regulament propus de comisie și Comisia pentru Bugete trebuie să-și aducă contribuția printr-un aviz. Din punct de vedere financiar, propunerea este neutră pentru că nu se schimbă nimic la nivel de resurse față de ce se prevăzuse. În uh, avizul pe care a trebuit să-l uh, pregătim foarte rapid, pentru că Comisia ne invită să examinăm Comisia Agri ne invită să examinăm foarte rapid textul, pentru că votul în Comisia Agri va avea loc în legătură cu propunerea de modificare a regulamentului uh, la sfârșitul lui septembrie pentru a se putea vota în octombrie în plenară și deci pentru a avea o legislație comunitară în acest sens înainte de sfârșitul anului. În aviz uh, am abordat pe de o parte măsurile care pot fi luate în acest an tranzitoriu. E vorba de măsuri pentru dezvoltare rurală uh, și uh, nu doar de suprafață, ci și investiții. Și, de asemenea, am abordat și posibilitatea de a folosi încă din acest an transferurile de la primul la al doilea pilon în, bineînțeles, în măsura prevăzută în acordul la care s-a ajuns în legătură cu politica agricolă comună, care va fi valabil și pentru anii următori. Apoi, am prevăzut mici schimbări, mici ajustări care pot da statelor membre posibilitatea ca odată în timpul perioadei de programare să ajusteze și eventual să, trans, să transfere resurse de la primul la al doilea pilon. Acest aviz va fi disponibil în engleză după examinarea textului de juriști lingviști și președintele trebuie să ne spună care va fi termenul pentru depunerea amendamentelor pentru a se putea vota la următoarea ședință. Mulțumesc! Très bien, merci Monsieur le rapporteur. Donc je vous propose euh, de fixer le deadline pour... Vă propun să fixăm termenul pentru amendamente în 10 septembrie la prânz. Vom vota în 26 septembrie la Comisia de Bugete, astfel încât să permite Comisiei Agri să organizeze votul pe fond în 30. Dacă nu are nimeni observații, comentarii sau remarce, am încheiat și punctul 13. Înainte de vot, mai avem un punct, uh, punctul 12 al Utah Haug, modificarea regulamentului de instituire a agenției GNSS, Utah. Mulțumesc! E vorba despre Agenția pentru Sistemul de navigație prin satelit, deci care gestionează acest uh, sistem de navigație prin satelit. Conținutul nu ne pune probleme, e vorba de prevederi administrative, uh, măsurile de securitate, de siguranță, acreditări și așa mai departe. Nu avem niciun fel de problemă. Problema însă apare în următorul domeniu. Comisia a propus o schimbare a acestei agenții. S-a pornit inițial de la un buget mult mai mare decât bugetul uh, atribuit astăzi acestei agenții. E o problemă. Și de aceea, în amendamentul meu, am spus că aș dori ca Comisia să ne furnizeze explicații pe această temă. Explicații în scris, înscris și cât mai repede cu putință. Aș dori să știu cum această agenție, cu noua legislație, cu noul temei juridic, cum această agenție va putea să își desfășoare activitatea. Vom avea în 14 votul. Aș dori să ni se explice cum se uh, va uh, descurca această agenție e încă o dată aceeași problemă. Agențiilor li se încredințează tot mai multe sarcini, li se fac uh, tăieri bugetare și uh, li se sugerează să uh, concedieze personal. E o primă problemă care mă interesează. O altă problemă, o problemă de ordin general, dar care vizează și această agenție. Uh, nu am. Uh, uh avem Uh, școli europene pentru toate agențiile, ceea ce înseamnă că personalul care este recrutat pentru aceaste, aceste agenții ori nu are copii sau uh, e obligat să-și lase familia acasă. Uh, vă dați seama cu câtă bucurie vin acești oameni la, la uh, muncă și uh, e clar că astfel putem atrage personal extra, ultra calificat, uh, între ghilimele, bineînțeles ori în aceste orașe ar urma să fie create școli de europene de tip 2, respectiv că ar trebui să uh, folosească uh, infrastructura școlilor internaționale. E vorba de mai ales uh, de școlile din marile orașe din capitale. Deci aceste școli europene de tip 2 ar putea să func- funcționeze în aceste școli internaționale. De la început s-a spus că Comisia ar putea să aloce fonduri pentru pregătirea copiilor personalului din aceste agenții și au fost, deci, alocate uh, fonduri specifice, s-a prevăzut această alocare, însă uh, cu exercițiul uh, financiar următor, nu agenția ar trebui să facă aceste alocații, ci agențiile. Cu precizarea că bugetul este oricum strâns E un buget de austeritate, deci cu mai puțin bani uh, agențiile vor uh, trebui să plătească și alocațiile școlare. Încă o dată aș dori să mi, se furnizeze răspunsuri în scris pentru că e vorba de toate agențiile. Comisia spunea că intenționează să scoată aceste fonduri din rubrica 5 pentru a le pune la dispoziția agențiilor. Știm foarte bine că aceste fonduri nu sunt niciodată puse la dispoziție din experiența cu celelalte agenții. Aș dori ca uh, Comisia să ne furnizeze și de această dată explicații în uh, scris. În al treilea rând, e vorba tot de o problemă de ordin general. Știm că această agenție are sediul la Praga, Există uh, faimosul coeficient de calculare a salariilor comparabile cu uh, cele de la Köln, uh, Stockholm sau de la Bruxelles sau de la Londra. Acest coeficient uh, rectificativ se bazează pentru date din întreaga Republică Cehă ori salariile astfel calculate sunt mai mici pentru că în Republica Cehă, deci pe te- întreg teritoriul Uni- Republicii Cehe, uh, nivelul salariilor este inferior uh, salariilor uh, de la Bruxelles. Însă salariile de la Praga sunt mult mai mari, deci persoanele care uh, lucrează în uh, această agenție uh, la Praga nu fac naveta zilnic între Boemia și Praga. Nu, trebuie să locuiască la Praga și am spus acest lucru în amendamente, trebuie să ținem cont și de acest aspect. Deci, înaintea votului, am vrut să vă furnizez aceste informații și aș dori ca și comisia să ne răspundă în scris. Mulțumesc, Iuta. E o prezentare foarte clară Așteptăm, deci, răspunsurile înscrise uh, din partea Comisiei. Sunt întrebări la obiect. Termenul pentru amendamente data de 6 septembrie, mâine, la ora uh, 5. Vom vota în 26 septembrie, astfel încât ITRE să poată să voteze în 14 octombrie, urmând ca data votului de la plenară să fie stabilită mai târziu. Putem trece acum la voturi. Vă rog să verificați dacă aveți cartelele de vot. Eu excepție, eu nu mi-am uitat-o, cum fac de obicei, și îi invit pe asistenți să își sune deputații pentru a ne asigura că colegii care sunt la baie sau care sunt pe hol vin la sesiunea de voturi, pentru că sunt voturi foarte importante. Începem, dacă sunteți de acord cu punctul 14, E vorba de proiectul de buget rectificativ numărul 2, prima parte. Toată lumea are lista de voturi? Sunteți gata? Bun, atunci începem. Compromisul A mare. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? O abținere. Se adoptă. Trecem acum la amendamentul 9. Raportorul are un amendament oral care figurează în lista de vot was originally proposed by the, by the Commission. O precizare. Cine e pentru? Împotrivă? Alta sunteți împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 10 a fost retras. Compromisul B mare. Cine e pentru? Împotrivă? Un vot împotrivă? Abțineri? Nu sunt abțineri, se adoptă. Compromisul C, cine e pentru? Împotrivă? Un vot împotrivă? Abțineri? O abținere? Se adoptă. Amendamentul 15 al lui Gheoran a fost retras. La considerente acum. Sunteți de acord să votăm împreună 2 și 3? Cine e pentru? Nu. Sunt uh, obiecții. Cine e pentru 2? Împotrivă. Alda. Și domnul Hartong. Împotrivă. Nu sunt abțineri. Cine e pentru 3? Împotrivă. Un vot împotrivă, abțineri. Se adoptă. Patrul a fost retras. 6 al lui Gioran, compatibil cu 5, dar va trebui să votăm înainte 6. Cine e pentru? Raportorul e pentru. Împotrivă? Un vot împotriva abțineri. Se adoptă. 5-ul acum, dacă e uh, adoptat, va deveni noul considerent G. Cine e pentru? Împotrivă? Alda, abțineri? Se adoptă de asemenea. În ce privește liniuțele, amendamentul 1 al raportorului, cine pentru, împotrivă, un vot împotrivă, o abținere se adoptă. Votul final acum, cu cartelele de vot, dacă toată lumea are cardul, s-a deschis votul electronic, avem 33 de uh, cartele de vot, 34 35. Cineva n-a votat, nu contează, s-a închis votul. 31 de voturi pentru, două împotrivă, nicio abținere se adoptă. Cu abținere. Acest raport e deci adoptat. Trecem acum la proiectul de buget rectificativ numărul 3. Avem un singur amendament al raportorului. Cine este pentru? împotrivă, un vot împotrivă, abțineri, o abținere, se adoptă. Votul final, încă o dată votăm electronic, ne distrăm puțin, s-a deschis votul, vă rog să votați. Avem 35 de voturi exprimate, s-a închis votul, 33 pentru, un vot împotrivă și nicio, o, nicio abținere se adoptă. Felicitări încă o dată raportorului. Acum trecem la bugetul rectificativ numărul 4. Pe listă figurează 5 înaintea lui 4. Vreți să votăm întâi 5 -ul. Foarte bine. Facem o nebunie. Numărul 5 acum. Avem un amendament Considerentul C, amendamentul raportorului de eliminare a considerentului. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? O abținere se adoptă. Votul final, cu privire la 3, spune președintele, și de această dată votăm electronic. Vă rog să votați. A votat toată lumea. S-a mai trezit cineva. 34. Foarte bine. 34 de voturi exprimate. Deci, uh, aprodul votează în locul unui deputat. Sper că nu ne va ataca Curtea de Justiție. S-a închis votul. 33 de voturi pentru un vot împotrivă, nicio abținere. La fel, se adoptă. Acum, după 5, ne întoarcem la 4. De această dată avem două amendamente ale domnului Hartong. Le votăm în bloc. Da? Sunteți de acord? Cine e pentru? Autorul împotrivă. Mulțumesc. Abțineri. Sunt respinse. Votul final, vot electronic. 35 de voturi exprimate. 35 de voturi exprimate. Uh, s-a închis votul. Apar tot timpul voturi noi. 33 pentru, 2 împotrivă, nicio abținere se adoptă de asemenea. Felicitări raportorului. Trecem acum la raportul, la punctul 18 al domnului Fernandez. E ceea ce am votat uh, cu ocazia bugetului rectificativ. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Aceleași rezultate? Nu o să mai votăm electronic, nu are sens. O considerăm că e uh, uh, același vot ca și înainte. Un alt subiect. Trecem la raportul domnului Alfonsi, la punctul 20, protocolul dintre UE și Republica Cot d'Ivoire, dreptăților de pescuit. Aici nu avem amendamente. Votăm, deci, electronic, votul final. Să deschis votul. Se tot adaugă voturi. Acum suntem 36. Nemaipomenit. S-a închis votul. 34 de voturi pentru, două întotdeauna împotrivă și nicio abținere. Se adoptă. Felicitări domnului Alfonsi. Și continuăm cu punctul 21, raportul utah Haug, cu privire la Agenția Europeană pentru Siguranța Maritimă. Aici avem amendamente. Amendamentul 3 a raportorului. Cine pentru? Cine împotrivă? Vreți să faceți o explicație? Raportoarea dorește să ne explice ceva. Doar o clipă, vă rog. Salvador ne-a spus că PPE-ul va vota împotriva cifrelor, dar că acceptă restul. E adevărat? Am înțeles bine? E vorba de Agenția Europeană pentru Siguranța Maritimă și de noile atribuții uh, conferite acestei agenții. Eu cred că această agenție nu are suficienți bani la dispoziție. Sigur că nu am uh, obținut tot ce dorea această agenție, dar până la urmă a trebuit să tranșăm uh, împreună cu raportorul de la Tran. Dar Salvator, Salvator mi-a spus că PP-ul se opune cifrelor pentru că consideră că nu se respectă uh, prevederile din cadrul financiar, financiar multianual și că nu se poate depăși suma prevăzută în CFM. Doream doar să mă asigur înainte să începem votul. Și doream să informez uh, pe toată lumea că PP-ul mi-a transmis mesajul că votează împotriva cifrelor, dar pentru restul raportului. Mulțumesc, Iuta. Dorește cineva de la PP să răspundă? Se pare că uh, creierul lui Salvador uh, vine în fugă spre el și așteptăm ca colegii PP să ne prezinte poziția. Aș dori să știu dacă PP-ul dorește să-i răspundă Iutei. Da, Sidonia. Aș dori să mă asigur că uh, ne-am înțeles bine. Amendamentul crește suma la 185 de milioane. Deci se mărește suma. Dacă dorim să creștem această sumă, trebuie să votăm pentru. Dacă dorim uh, să respectăm propunerea comisiei, atunci votăm împotriva. Și dacă am înțeles, în calitate de raportor, doriți o creștere a acestei sume. E amendamentul 3. Explicația mea viza uh, întregul text. Amendamentul 3 însă prevede o sumă mai mare. Deci celelalte două amendamente nu vorbesc de sume. E vorba de recomandări făcute comisiei. Și Salvador mi-a uh, spus că e împotriva sumei. Președintele, dacă am înțeles eu bine, e că PPE-ul, în conformitate cu cele spuse de Iuta, ar trebui să voteze împotriva amendamentului 3, uh, dar pentru 1 și 2. Așa este? Bun. Ce spune Jean-Luc? uh, intervenție fără microfon din partea domnului de la ENE. Spiritul lui Salvador uh, plutește în sală, deci vă propun să facem un vot electronic la amendamentul uh, 3, pentru că se pare că sunt diferente de opinii. Deci acum am deschis votul la amendamentul 3. Avem 35 de voturi exprimate, 34, ar mai trebui să voteze cineva, 37 de voturi exprimate. O să la sfârșitul ședinței s-a închis votul. 20 pentru, 16 împotrivă, o abținere. Deci amendamentul 3 a fost adoptat. 1 și 2 în bloc. Le putem vota în bloc. Cine e pentru? Împotrivă. Un vot împotrivă, abțineri. Se adoptă. Felicitări raportoarei. Da, trebuie totuși să facem și votul final. Ele- votăm electronic. Începem cu 37 de voturi exprimate. Vă rog să votați. S-a închis votul. 33 pentru, 3 voturi împotrivă, o abținere. Felicitări raportoarei. Am încheiat cu voturile avizelor.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 avem un transfer pentru 180.000 de euro de la o linie la alta. Bineînțeles, sunt pentru acest transfer, pentru că având în vedere situația plăților, nu există nicio altă posibilitate de a finanța acest acord. Très bien. Je vous remercie. Qui est pour ce virement Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Este același vot ca și pentru raportul Alfonsi. Nu mai sunt alte viramente, nu? Nu. Derek Von are un virament. Da, există două cereri de transfer controversate. Una pentru a acoperi costurile, a doua de la supraveghetorul pentru detecție. Trebuie să numim uh, noi agenți contractuali pentru că există, uh, există o lipsă a personalului. Ambele sunt necontroversiale, îi rog pe membrii să uh, susțină ambele transferuri. Mulțumesc, spune președintele. Cine este pentru primul transfer privind ombudsmanul? Pentru împotrivă o obținere se adoptă. A doua, privind supravegherea protecției datelor, și ne pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. La politica de construcții nu mai e nimic, am terminat cu voturile. La punctul 25, George Lyon a sosit Vreți să ne vorbiți despre acest Joint Working Group? Da, mulțumesc, domnule președinte. De la ultimul raport pe care l-am făcut, am avut o ședință la sfârșitul iulie și una ieri. Mai există domenii unde am încercat să identificăm uh, eficiența în ceea ce privește Parlamentul uh, fără hârtie, am încercat să facem economii și am încercat să mutăm unele din sistemele administrative. Am încercat să colaborăm mai strâns cu Comisia în loc să avem un sistem separat. În ceea ce privește plățile, de exemplu, Am discutat cu comisiile consultative ale comisii, Comitetului Regiunilor. S-a propus să colaborăm mai strâns și să avem resurse comune de interpretare și traducere. Se pot face acolo economii substanțiale și apoi să reinvestim banii economisiți în îmbunătățirea cercetării pentru ca uh, comisiile și Parlamentul să aibă o cercetare mai bună. Există anumite divergențe uh, politice și înțelegem că există unele temeri, dar putem să câștigăm în eficiență dacă reușim să colaborăm mai strâns. Trebuie să vedem și implicațiile bugetare ale acestor aspecte. Până la uh, discuțiile finale nu pot să vă uh, dau prea multe amănunte. De asemenea, am analizat uh, Parlamentul, calendarul, câte ședințe există, dacă se poate crește numărul săptămânilor verzi și să ne concentrăm pe săptămâni de lucru mai lungi. Putem să facem economii importante și aici. Dar este nevoie de un sprijin politic din partea tuturor grupurilor politice și, după cum vă puteți imagina, unii nu vor fi mulțumiți, dar trebuie să analizăm uh, propunerile care au fost făcute. Există un raport interimar care va veni la comisia noastră l-am discutat ieri, vor exista unele revizuiri, dar odată ce vom finaliza documentul, putem să dezbatem propunerile din document. Până acum nu s-au identificat economii ce pot fi incluse în procesul uh, bugetar 2014. Cred că Monica Holmeier și ceilalți raportori din umbră, din partea socialiștilor, poate vor uh, face amendamente și vor uh, încerca să vadă dacă putem să ne apropiem de uh, bugetul pe care îl dorim. Până acum, biroul nu ne-a oferit idei cu privire la tăieri de cheltuieli pentru finanțarea campaniei electorale. Cred că grupul de lucru a funcționat foarte bine și biroul și Comisia Buget au colaborat foarte bine. Sper că vom putea să obținem economii importante care ne vor permite să investim în alte uh, zone pentru a ne atinge obiectivele. Foarte bine, mulțumesc. Mă bucur că ați avut uh, rezultate interesante și sper că vom auzi concluziile. Comisia Bugete, eh, bineînțeles, poate să, ia, să tragă niște concluzii concrete, chiar dacă domeniul acesta nu a stimulat prea mult pe eh, interlocutorii din birou. Am terminat ordinea de zi vă propun să încheiem ședința. Îi rog să rămână în sală pe cei ce vor participa la reuniunea coordonatorilor și vom relua în 5 minute. Et je demande aux interprètes de bien vouloir rester jusqu'à midi et demi. Nous profiterons de leur présence pour euh, au moins une partie de la réunion. Îi rog pe interpreți să rămână și vom uh, profita de prezența lor și pentru reuniunea coordonatorilor.